Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă rog să luați loc. Foarte multe absențe astăzi. Sper că și ceilalți membri ni se vor alătura ceva mai târziu. pentru că a trecut deja de ora 9 dimineața. Oricum, vă mulțumesc acelor dintre dumneavoastră care vă aflați deja aici. Eu Astăzi avem această reuniune regii, în această dimineață, după amiază și mâine dimineață ne mai întâlnim. Ați văzut ordinea de zi care a fost distribuită tuturor membrilor. Putem să adoptăm proiectul de ordine de zi pentru reuniunile de azi și de mâine o sugestie? Nu? Atunci adoptăm ordinea de zi. Aprobarea proceselor verbale ale reunilor din 18 mai 29-30 mai 2017. Proiectul de proces verbal vă, vă este disponibil. Ca de obicei, dacă nu are nimeni nimic de obiectat, pe parcursul acestei reuniuni, atunci acestea vor fi aprobate. Procesele verbale ale celor două reuniuni. Nu sunt comentarii, nu sunt sugestii, bine, mulțumesc foarte mult. Următorul punct, comunicările președintei. Permiteți-mi să fac trei comunicări. Vă reamintesc ce s-a întâmplat între reuniunile pe care le-am avut. Voi începe cu ziua de ieri când a avut loc o întâlnire a grupului la nivel înalt pentru simplificare în clădirea Berlemont a Comisiei Europene. Am fost invitată să particip la această, poate ultimă reuniune oficială a acestui grup la nivel înalt din partea Comisiei Regii. Discuția a avut uh, loc și a avut ca subiect uh, ultim, recomandări, ultimele recomandări. Ce s-a discutat s-a distribuit și membrilor Comisiei Regii. În intervenția mea am vorbit despre rolul acestui proces de simplificare am dat informații grupului la nivel înalt și tuturor părților implicate, comisionarilor care au participat la această reuniune. Ne-a spus despre activitățile Parlamentului European, pentru că noi suntem activi în domeniul simplificării. Am avut de două ori un schimb de opinii cu președintele acestui grup la nivel înalt. Am avut și un atelier special organizat și am inclus simplificarea în fiecare din rapoartele pe care le-am aprobat în această instituție în ultimii doi ani. Așa că suntem un partener activ al Comisiei în eforturile pentru simplificare. Singura întrebare care a survenit pe timpul discuției a fost ce se va întâmpla cu dosarul Omnibus, pe care noi avem deja un aviz. Îl avem deja de două luni sau mai mult. Sper că trilogul va începe în luna septembrie și sper că noua președinție, cea estonă, își va asuma rolul de a, de a organiza acest um, trilog. Doi comisari au fost prezenți pe timpul um, reuniunii, doamna comisar Crețu comisarul care a, fin, a fondat acest grup de nivel înalt încă de la început și comisarul Tyson. Am, dintre acești doi comisari au spus cât de important e rolul pe care îl are simplificare, simplificarea regulilor pentru perioada actuală, dar și simplificarea regulilor pentru următoarea perioadă după 2020. Cam atât despre această reuniune a grupului la nivel înalt. Recomandările sunt unele foarte interesante. Cum menționam, unul dintre colegi sunt puțin cam administrative, dar uh, există această nevoie de simplificare. A doua comunicare. reuniunea noastră comună Regii Coter, o audiere cu privire la parteneriate sub agenda urbană, o audiere care a avut loc de la data de 29 iunie. O parte din membrii Comisiei Regii au participat la această discuție. Comisia Coter a fost reprezentată pe parcursul reuniunii. A existat o discuție foarte interesantă legată nu doar de activitățile parteneriatelor, ci și despre rolul pe care îl au parteneriatele în implicarea cetățenilor, în implicarea cetățenilor europeni, în dezbateri, în discuții cu privire la rolul orașelor europene fie informați cetățenii de ceea ce facem, obiectivele pe care le avem, ce reușim să facem. Și exista și o discuție legată de implicarea diferitelor grupuri din societate nu doar capacitățile administrative a autorităților locale, ci și consiliile, consiliile municipale, mediul de afaceri, ONG-urile și alte organizații. Niște prezentări foarte interesante, cred că și acestea sunt disponibile. A treia observație, formul de coeziune a avut loc la 26 și 27 iunie. Comisia noastră, regii, a fost reprezentată pe timpul dezbaterii. Am fost prezenți la întreaga dezbatere, iar trei dintre noi au fost responsabili uh, de ceea ce s-a întâmplat la atelier. Doamna Crel, domnul Van Nistelrooy și cu mine am prezidat trei dintre ateliere. Doamna Westphal a participat în mod activ la dezbateri de asemenea. Așa că am fost bine reprezentați pe timpul acestui forum privind coeziunea. Singura observație pe care aș face-o pentru cei care nu au avut ocazia să participe la acest forum vă spun că a participat și Comisia Europeană într-un mod foarte activ pe parcursul evenimentului, întreaga Comisie Europeană începând cu președintele Comisiei Europene, apoi vicepreședinții Comisiei Europene și majoritatea comisarilor au participat la sesiunile plenare, au avut discursuri cheie și au participat și pe parcursul atelierelor, tot cu discursuri. Așa că a fost interesant, nimic surprinzător a fost un pas foarte important să putem să auzim comisia, să ascultăm părțile implicate și să prezentăm și poziția Parlamentului European. Acestea au fost comunicările mele pentru astăzi. Și vom continua acum cu următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Atelier organizat de Departamentul Politic B cu privire la strategiile UE la nivel macroregional. Știți că uh, investim foarte mult din timpul nostru pe rapoarte care se axează pe strategiile macro-regionale. Avem acum un uh, raport de implementare în desfășurare. Domnul Cosolino este raportor. De aceea am organizat acest atelier astăzi, un atelier care ne va oferi mai multe informații despre strategiile macroregionale existente în Uniunea Europeană. Așa că voi trece direct la program ca să nu mai rispim timpul și le urez bun venit vorbitorilor de astăzi. Bun venit în Comisia Regii. E plăcerea noastră să vă avem astăzi alături de noi. Voi începe cu primul punct de pe ordinea de zi din atelier, Strategii macroregionale în Uniunea Europeană, concept, evoluție, provocări, profesor Ștefan Gensle. Nu știu dacă v-am pronunțat numele corect. L-ați pronunțat perfect, mulțumesc. Din Norvegia. Aveți cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi ridica ca să mă vadă toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat și cred că și colegii mei care vor vorbi astăzi um, vor face foarte bine. Permiteți-mi să vă prezint dimensiunea academică a acestui subiect. Sper că nu va fi prea plictisitor. Uh, mi s-a cerut să vă spun câte ceva în ceea ce privește raționamentul din spatele acestui subiect, conceptul, evoluția, anumite provocări care vin odată cu acest experiment macroregional. Aceasta e structura prezentării mele. Mă acces pe niște proiecte de cercetare pe care le-am condus împreună cu colegii în mod uh, recent, în, um, recent și acum fac parte dintr-o carte. În primul rând, ar trebui să facem un pas înapoi și să ne întrebăm de ce să ne preocupe acest fapt, de ce să analizăm strategiile macro-regionale. Cred că sunt două motive interesante. Primul dintre acestea e că aceste strategii macroregionale se adresează uh, zonei de reglementare optim, optime, așa cum ne spunea un uh, om, de știin, un uh, om politic italian, Gian Domenico Majone. Uniunea Europeană e mult prea mare ca să aibă o asemenea zonă optimă de reglementare. Mă refer, de exemplu, la zona mediterană, baltică sau a Rinului. Și e nevoie de altfel de reglementări care să fie mai specifice în funcție de loc. Apoi, Klaus Legevi ne spunea că eforturi, cum ar fi asocierile macroregionale, cum e Uniunea Mării Baltice, cum ne sugerează acesta, sunt o modalitate bună prin care să ne reconectăm cu cetățenii, însă în același timp să reușim să răspundem la nevoile de cooperare internațională, deși într-un cadru mai restrâns. Ce sunt macroregiunile? Acestea sunt contestate ca concept. Însă dacă ne uităm la geografia politică, planificarea spațială și științele politice, vedem că acestea sunt foarte folosite în trei feluri. În primul rând, ne putem gândi la Uniunea Europeană ca o macroregiune dacă avem o, un raționament la perspectivă globală. Uniunea Europeană, ASEAN, la nivel global. Însă putem să avem și o perspectivă pornind de la o perspectivă de țară, să detectăm um, macroregiuni care sunt um, interconectate la nivel uh, regional. Și apoi există și definiția Comisiei Europene din 2009. O macroregiune este o zonă în care se includ teritorii dintr-o serie de țări sau regiuni asociate cu una sau mai multe trăsături sau uh, provocări comune, provocări care pot fi legate de transport, de mediu și așa mai departe. Astăzi, aceste îngrijorări au adus uh, cu ele strategii, un cadru integrat care uh, reunește mai multe state membre și state terțe dintr-o anumită regiune, bioregiune, o regiune în care există aceleași uh, provocări de mediu și așa mai departe. De exemplu, regiunea Mării Baltice, a Dunării și altele, cum veți vedea din prezentările următoare. Toate se bazează pe cinci principii de bază integrare, coordonare, cooperare, implicarea actorilor politici și crearea de parteneriate. E o provocare din experimentul macroregional și anume să se ajungă la o coordonare mai bună pe acest sistem cu, multi, cu mai multe niveluri. Și e un lucru foarte dificil să se facă această coordonare, nu pe un singur nivel, ci și la nivel orizontal, dar și la nivel vertical pe diferitele țări. E cu adevărat o provocare. Astăzi încă urmărim cele trei așa numite nuri, și anume cum, am put, cum au putut să fie cum să, să fie acceptate aceste strategii macroregionale fără finanțare adițională, fără, suplimentară, fără finanțare suplimentară. De aici a reșit o, o, o arhitectură. Și există diferite arhitecturi în macro-regiuni, care sunt și ele destul de diferite, cum veți vedea în prezentările care urmează în acest atelier. Însă ce e important e că au fost activate efecte de mobilizare. Bineînțeles, unii ar putea să spună că e dificil să ne adresăm unei părți în aceste chestiuni, însă putem detecta faptul că au existat efecte. Foarte des, doar pentru că există aceste acțiuni care au fost acționate de um, strategiile macro-regionale și dialogul legat de acestea. De aceea e important să ne gândim dacă sau nu și până la ce nivel strategiile macro-regionale pot fi integrate în alte programe și în alte politici ale Uniunii Europene. Pentru a vă răspunde la această întrebare, cred că trebuie să ne axăm pe istorie și să vedem că strategiile macroregionale nu sunt doar cooperare teritorială în stilul UE. Sunt conectate de politica de coeziune și așa mai departe. Însă, poate și mai important, strategiile macroregionale se adresează unor forme clasice, tradiționale, guvernamentale de integrare regională. În afara Uniunii Europene, până într-o anumită măsură, eu vin din Norvegia, noi avem aici cooperarea nordică. Norvegia este asociată cu partenerii săi nordici din Uniunea Europeană. Avem și cooperare cu Marea Bal- în Marea Baltică și o cooperare care a început pe timpul războiului, războiului rece, s-a maturizat foarte mult spre sfârșitul conflictului Est-Vest și apoi avem și Uniunea Europeană, care încearcă să încadreze cooperarea regională în diferitele domenii ale sale. Așa că cred că e o modalitate bună în care ne putem gândi la aceste strategii ca fiind un instrument de a combina cooperarea regională clasică și uh, cooperarea teritorială și instrumentele UE. Vreau să vă mai vorbesc despre un alt element. Veți aici o hartă a regiunii. Este vorba despre faptul că nu ar, tre- nu ar trebui să ne gândim la strategiile macroregionale ca o formă de sprijinire a arhitecturii guvernamentale, ci ca un experiment, un mod de a testa noi politici și noi abordări. Poate nu se vede pe ecran, dar uh, aici avem uh, un ciclu al guvernanței experimentaliste care, au fost, care a fost folosit uh, și de alte politici europene, cum ar fi semestrul european, unde statele membre au fost de acord să aibă un cadru sau mai multe cadre largi în domeniul politicilor, iar apoi să delege așa numitelor unități locale, care erau aici statele membre sau regiunile, care au oarecare libertate de acțiune în ceea ce privește aplicarea scopurilor și obiectivelor și apoi trebuie să raporteze în ceea ce privește rezultatele și să îmbunătățească sistemul de guvernanță. Deci, la un moment dat, caracterul de experiment nu mai rămâne experiment, fiindcă a fost deja testat. Iată mesajul pe care vreau să vi-l transmit, și anume că ar trebui, din punct de vedere um, teoretic cel puțin, să um, explorăm în acest sens strategiile macroeconomice și să admitem că sunt, uh, prin natura lor, deci obțin deocamdată, experimentale. Ceea ce înseamnă că cadrul comun uh, la care s-a ajuns uh, Acum există strategii eh, macroeconomice și un eh, grup al statelor membre care sunt la conducere, să spunem așa. Și eh, acestea cad de acord în ceea ce privește sectoarele de politici unde să aibă loc cooperare transnațională și deleagă apoi coordonatorilor naționali aceste sarcini și pun la punct o arhitectură de guvernanță în ceea ce privește politici și priorități specifice și așa mai departe. Aceste persoane apoi au o anumită flexibilitate în ceea ce privește modul în care vor aplica politicile europene în acest domeniu și apoi raportează privind rezultatele. Aceasta este ideea și, după cum vedeți, sistemul este complex, dificil, după cum puteți observa, poate că va fi criticat în acest sens, dar priviți-l ca pe un experiment de a testa modalități de cooperare transnațională la nivelul statelor membre dintr un dintr-un teritoriu anume cu o identitate macroregională sau culturală specifică care uh, poate să fie diferită dacă ne uităm de pildă la uh, zona um, Mării Baltice sau uh, Mării Adriatice. Aici avem uh, zone de prioritate, inovația de pildă aici. Vreau să vă arăt încă un element interesant al cooperării în contextul strategiei macroeconomice. Nu este vorba doar despre strategia individuală macroregională, fiindcă ce este important în ceea ce privește acest experiment până la urmă este faptul că există un element de comparabilitate. Deci se pot face comparații ușor între macrostrategiile, diferite macrostrategii pentru a vedea ce face fiecare și pentru a se poate trage învățăminte uh, la nivelul acestor macrostrategii. Iată deci uh, cele mai recente evoluții care apar uh, la nivelul părților implicate, statelor membre, care învață din celelalte exemple. Acum, provocările pentru a vorbi despre provocări, trebuie să înțelegem mai bine impactul. Deocamdată este greu să facem o evaluare a impactului acestor strategii. Iar aici citez Curtea de Conturi, raportul special din 2006 privind eutrofizarea din Marea Baltică, care uh, spune că este greu să se determine impactul concret al strategiei. Dar uh, este din ce în ce mai clar că impactul se face simțit, dar probabil că mai e nevoie de timp pentru a-l putea evalua. Apoi, unele cadre specifice de cooperare și cadre instituționale s-au uh, concretizat mai mult. Nu mai sunt experimentale, ci s-au permanentizat, cum ar fi formul de pescuit în Marea Baltică. După cum știți, strategiile macroregionale regionale au fost introduse în multe programe europene, însă deocamdată, deocamdată doar uh, pe hârtie. Întrebarea este cum se poate uh, cum se pot face lucrurile mai bine practic în uh, EFSI, de pildă, și cum să se și există o um, provocare de coordonare, într-adevăr, sistemul este complex, cum spuneam, dar este complex și pentru anumiți actori, cum ar fi Comisia Europeană, ca să nu mai vorbesc despre statele membre. Întrebarea care se pune este cum să rezolvăm această problemă. O altă trăsătură importantă este că partenerii din afara Uniunii Europene sunt și ei incluși în diverse modalități. Avem unele strategii unde acest lucru nu este o problemă, cum ar fi Marea Baltică. Uh, Norvegia este conectată, dar nu este prea activă și Rusia, din motive evidente, joacă un rol numai marginal. Dar acest lucru este evident în alte strategii, în zona Dunării, de pildă, unde avem mai multe țări care vor să adere la Uniunea Europeană, cum ar fi Serbia, dar și țări care nu vor adera la Uniunea Europeană, cum ar fi Ucraina, și ă, totuși sunt ă, incluse în această strategie, în aparatura acestei strategii, care reprezintă un lucru foarte important. Apoi avem și Uh, organisme interguvernamentale, cum ar fi Consiliul Statelor din uh, zona Baltică, care joacă un rol important în ceea ce privește aplicarea strategiei și am putea spune chiar că aceste formate clasice de cooperare regională devin un element de sprijin foarte important și un actor foarte important în domeniul respect, lor respectiv. Ceea ce este foarte interesant. Dar, bineînțeles, succesul strategiilor va depinde până la urmă de voința politică a țărilor participante. În concluzie, sper că am prezentat uh, clar lucrurile și anume că aceste strategii macroregionale sunt experimentale, cu consecințele aferente, cum am spus, uh, acestea uneori uh, sunt mai mature și nu e și e nevoie să se evalueze măsurătorile pentru a vedea cum îmbunătățesc situația și cum se apropie de anumite standarde de referință. În alte cazuri s-ar putea spune că aceste strategii se referă la începerea cooperării într-o anumită regiune și asta este un obiectiv important în sine. Strategiile macroregionale sunt diferite de strategiile uh, multilaterale de cooperare regională fiindcă sunt strategii europene. Este vorba aici de aplicarea uh, politicilor globale ale Uniunii Europene într-un cadru mai restâns. Uh, făcând cooperarea um, regională și teritorială mai strânsă. Am discutat și despre uh, caracterul comparabil al cooperării macroregionale, deci există această posibilitate acum, posibilitate care nu exista în cazul cooperării interguvernamentale clasice pentru Marea Baltică, de pildă. Iar strategiile macroregionale sprijină regionalizarea anumitor uh, politici europene și oferă o posibilitate de mai bună coordonare părților implicate și uh, închei cu următoarea recomandare. Eu propun să țineți cont de faptul că ar uh, trebui să evităm um, formarea de silozuri, să zicem, de, de înregimentare a acestor strategii, și, fiindcă acestea reprezintă mai mult decât o simplă cooperare, trebuie să vedem cum uh, să îmbunătățim rolul grupurilor de conducere și trebuie să ne gândim și la legăturile între politica de coeziune și strategiile macroregionale. Și în ultimul rând, uh, Parlamentul European, dumneavoastră, jucați un rol important aici în ceea ce privește anumite funcții de supraveghere, monitorizare. Aceste strategii de eh, macroeconomice care sper că vor fi încununate de succes. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt convinsă că sunt multe întrebări și observații, dar eh, vom eh, mergem mai departe cu prezentările și la sfârșit vom lua toate întrebările. Dau cuvântul doamnei Caite. V-am pronunțat uh, numele corect, da? Dumneavoastră sunteți de la divizia pentru Coeziune al uh, Ministerului de Finanțe Lituanian și veți vorbi despre fondurile europene de investiții și uh, Uh, contribuțiile acestora pentru regiunea Baltică. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, și bună dimineața, domnilor și domnilor. Mă bucur foarte mult uh, că mă aflu aici pentru a vă vorbi despre experiența Lituaniei pentru Marea Baltică. Eu, vorbesc, eu lucrez pentru Ministerul de Finanțe, care se ocupă de fondurile de coeziune mă ocup de chestiuni de programare și când pregăteam perioada 2014-2020, una dintre competențele mele a fost de a ajuta EUSB, EUSBSR să-și găsească locul în rândul fondurilor de coeziune. Am împărțit prezentarea în două părți. În primul rând, o să vă spun ce am făcut pentru a include EU SBSR în fondurile de coeziune și o să vorbesc rezultatele pe care le-am avut pentru actuala perioadă de programare, după care o să încerc să dau de gândit în ceea ce privește provocările cu care ne confruntăm și oferim niște recomandări în ceea ce privește lucrurile ce pot fi îmbunătățite. Ca să fie lucrurile mai clare, aș dori să vă uh, prezint documente strategice naționale pentru fondurile europene strategice și de investiții, ESI. Mai întâi avem un acord de parteneriat care se um, referă la cinci fonduri ESI și trei programe operaționale, unul pentru dezvoltare rurală, pentru sectorul de pescuit și pentru trei fonduri de coeziune, ERDF, ESF și CF. O să-mi concentrez prezentarea asupra părții de coeziune a acestui sistem. Pregătind uh, perioada 2014-2020, am făcut foarte multe eforturi pentru a include EUSBSR în documentele strategice naționale. În acord de parteneriat avem mai multe aranjamente în ceea ce privește coordonarea, monitorizarea, evaluarea și uh, alte chestiuni legate de EUSBSR. Am definit și ceea ce considerăm noi uh, ca fiind proiect ce și aduce contribuția la strategie. Astfel de proiecte trebuie să îndeplinească două condiții. În primul rând, trebuie să fie relevant domeniului de politici și acțiunilor orizontale ale strategiei sau să fie un proiect uh, principal, de inițiativă principală și să fie uh, aplicat cu parteneri internaționali. Deci nu uitați aceste două condiții, fiindcă vor fi foarte importante când voi vorbi despre monitorizare. Investițiile europene în Lituania contribuie la toate cele trei obiective ale EUSBSR. Deci Save the Sea, salvați marea, conectarea regiunii prin uh, investiții în transport și energie și se sporește prosperitatea investind în uh, competitivitatea IMM-urilor, cercetare și dezvoltare și inovare și ocuparea forței de muncă. În programul operațional am identificat uh, zonele de politici care sunt importante pentru toatele axe prioritare ale programelor, de, programelor operaționale. Acestea își aduc contribuția la energie, transport, inovație și, într-o oarecare măsură, mai puțin totuși, la învățământ uh, și, securit- și securitate. Această clasificare ne permite să mm, privim lucrurile la nivel mai amplu în ceea ce privește cooperarea națională, dar acest lucru nu înseamnă că unele proiecte nu își pot aduce contribuția și la alte zone de politici, cum ar fi turism sau sănătate. În legislația națională avem așa numitele prevederi în sprijinul EUSBSR. Avem posibilitatea de a primi uh, fonduri, sub credite suplimentare sau de a uh, folosi economi economia ale proiectelor pentru noi acțiuni aplicate cu parteneri internaționali în conformitate cu proiectele de cooperare internațională. Este și posibilitatea de a cheltui o parte a creditelor uh, și în afara um, teritoriului programelor operaționale. Și cred că aceste dispoziții reprezintă o temerie foarte bună a activităților de cooperare transnațională. Instituțiile noastre, organismele de punere în aplicare, au posibilitatea de a institui criterii pentru selecția proiectelor care oferă prioritate proiectelor care își aduc contribuția uh, la această strategie. Acum avem aceste criterii uh, care uh, sunt folosite pentru 5 măsuri, chiar dacă nu avem foarte multe măsuri, totuși, acest lucru arată că se pune accent pe strategie avem uh, cerințe și pentru instituțiile noastre, în momentul în care pregătim condițiile de finanțare pentru a identifica dacă proiectele, în conformitate cu fiecare măsură, um, contribuie la strategie. Și avem cerințe similare și pentru managerii de proiecte, potențial pentru a identifica dacă proiectul pe care vor să îl deruleze își uh, aduce o plus valoare în ceea ce privește EUSBSR. EU Acest lucru uh, consolidează conștientizarea problemelor de către manager la nivel instituțional și la nivel de proiecte și unul, dar acest exercițiu nu este destul de uh, bine pus la punct și uh, nu sunt incluse neapărat toate proiectele la care își aduc contribuția aceste măsuri, iar în al doilea rând, instituțiile și mai ales uh, managerii nu au suficiente competențe în ceea ce privește EUSBSR. În, 2000, în perioada 2014-2020, pentru această perioadă, am îmbunătățit sistemul de monitorizare a fondurilor europene și vreau să vă spun aici că nu avem un sistem de monitorizare separat pentru EUSBSR. Deci am inclus uh, un sistem de monitorizare a fondurilor europene, o etichetare care ne permite să identificăm uh, proiectele care își aduc contribuție la strategie. Și am măsurat această contribuție pe două niveluri. Așa cum am spus deja, cele două, folosind cele două condiții. Am uh, măsurat contribuția tematică, deci dacă este relevant proiectul pentru uh, domeniul de politici și acțiunile orizontale, iar apoi am măsurat uh, cooperarea transnațională pentru a vedea dacă proiectul este aplicat cu parteneri internaționali iar uh, în acest lucru a înlesnit procesul de monitorizare pentru această perioadă, mai ales comparativ cu perioada 2007-2013. Uh, Deocamdată nu putem să spunem că avem foarte multe proiecte de cooperare transnațională, dar acest uh, proces ne permite să identificăm și zone de potențială cooperare transnațională. Nu vreau să vă vorbesc prea mult despre acest diapozitiv, vreau să uh, vă spun că există platforme de cooperare a cooperării, iar noi participăm în mod activ la rețeaua autorităților de gestionare a ERDF, la rețeaua privind uh, Marea Baltică și suntem coordonator privind uh, uh, alte rețele și facem parte și din rețeaua privind Fondul European pentru Agricultură. Aceste platforme sunt un for foarte bun pentru cooperarea transnațională. Așa cum am spus la începutul prezentării, o să vă dau și niște cifre în ceea ce este pe actuala perioadă de programare. De la începutul acestei perioade, în ceea ce privește proiectele care au fost demarate, do- aproape 27% dintre acestea își aduc contribuția la EUSBSR. Dar um, adevărul este că acest procent se referă doar la contribuția tematică, iar cooperarea transnațională și proiectele aferente sunt, de fapt, mult, mult mai uh, puțin numeroase. Am cheltuit deja 2,3% din trei fonduri ESI pentru uh, această perioadă în Lituania, iar aceste proiecte vizează mai ales uh, domeniul cercetării, dezvoltării, inovării, competitivitatea IMM-urilor și energia. Văzând astfel de rezultate, bineînțeles, se pune întrebarea de ce nu a sporit semnificativ volumul de cooperare dacă toate dispozițiile juridice și tot cadrul necesar este deja instituit. Există unele blocaje, bineînțeles. Iar astăzi vreau să vorbesc despre trei dintre acestea. Sunt convins că uh, dacă ați avea ocazia să, să vedeți uh, să, să uh, vă exprimați părerile, am găsit și mai multe provo- provocări, dar să vorbim despre trei dintre ele. În primul rând, puține persoane cunosc EUSBSR. Rapoartele Eurobarometrului arată că doar puțini respondenți sunt familiarizați cu această chestiune și spre deosebire de alte tematici macroregionale, cunoașterea lor este și mai puțină. Unele instituții nu știu despre USBSR, nu știu care sunt beneficiile și nu cred în valoarea adăugată a acestei strategii. Cineva care are puterea să facă o schimbare nu crede în uh, modul în care poate fi afectat de acest, uh, această strategie macro-regională. Am participat în rețeaua autorităților de management de la Fedr și aici uh, ne confruntăm cu cea mai mare provocare, adică diferitele reguli de punere în aplicare din statele membre. Aș dori să fac trei recomandări ținând cont de aceste probleme. În primul rând, Trebuie să sporim vizibilitatea strategiilor europene pentru regiunea Mării Baltice. Vreau să dau un exemplu de politică de coeziune în Lituania. În Lituania, politica are foarte mult succes, cetățenii sunt extrem de interesați. Recent s-a văzut că peste 90% din populația Lituaniei știe ce înseamnă politica de coeziune și 8 din 10 respondenți spun că ei personal au văzut care sunt beneficiile investițiilor europene. Deci vedeți când vorbim de 14 persoane care vorbim de EU-SBSR și 90% vorbim despre politica de coeziune. Deci nu are rost să mai spun ceva. Vizibilitatea. Ce înseamnă acest lucru? Vreau să accentuez ideea că trebuie să sporim vizibilitatea instrumentelor pentru cooperarea transnațională. Există platforme, există site-uri web pentru căutarea de parteneri, dar sunt foarte puțini care știu de existența acestor factori. A doua recomandare, EUSBSR, să nu poată fi evitată. Exemplele pe care le-am spus apropo de cerințe și cerințele pentru directorii de proiect pentru a identifica dacă proiectele contribuie la această strategie uh, contează în sensul sporirii uh, conștientizării instituției și a opiniei publice. Sigur, conștientizarea nu crește atât de repede cât am dorit noi, dar așa e natura umană. Dar cred că e mai bine să mergem înainte încet decât să stăm pe loc. Am primit un uh, telefon legat de această strategie și de ori de câte ori primesc un telefon, mi se pare o victorie mică, un pas mic în sensul unui atingere unui scop mai mare. Există multe stimulente pentru proiectele transnaționale. Criteriile de selecție menționate reprezintă doar un exemplu, pot fi și altele de la finanțare suplimentară până la beneficii care nu sunt de natură financiară. Toate trebuie să se bazeze pe o regulă. Directorii de proiect trebuie să creadă că beneficiile viitoare merită eforturile lor de astăzi. Și încă o recomandare legată de flexibilitate și simplificarea regulilor. V-am vorbit mult despre acest lucru când ne-am pregătit pentru următoarea perioadă de programare avem nevoie de reguli simple, clare și flexibile pentru cooperarea transnațională, care să promoveze cooperarea și nu să fie un obstacol. Deci vreau să mă adresez comisiei care pregătește propuneri de regulamente și Consiliului și Parlamentului care participă la aceste negocieri să facă ceva în acest sens. În finalul prezentării mele aș dori să spun că lumea acestei strategii nu este perfectă, nici pe departe. Sunt multe provocări, dar în același timp există un potențial care poate fi folosit prin eforturi comune vreau să doresc, să ne dorim tuturor să fim ambițioși, să folosim puterea pe care o avem pentru a face modificările pe care le dorim. Vedeți pe diapozitiv uh, cum mă puteți contacta dacă doriți informații suplimentare. Mulțumesc foarte mult. Președinta, mulțumesc. Vom continua acum cu domnul Felix Moldovan care va prezenta strategia europeană pentru regiunea Dunării perspectivele de după anul 2020 și domnul Moldovan va vorbi în numele președinției maghiare a strategiei europene pentru regiunea Dunării. Mulțumesc doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă mulțumesc că mi-ați uh, permis uh, să prezint uh, realizările noastre în această materie. Înainte de a începe, vreau să spun că ceea ce voi spune eu nu reprezintă un consens al tuturor participanților, ci este vorba de partea maghiară și modul în care au pus în aplicare această strategie. Vorbind despre viitor, e foarte greu Uh, să facem acest lucru și în timpuri normale, dar provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană acum fac lucrurile chiar mai dificile și mai provocatoare. Am enumerat câteva din aceste aspecte, câteva provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. În primul rând, negocierile pentru Brexit, care vor avea un efect asupra politicii de coeziune după 2020 și apoi negocierile următorului cadru financiar multianual care vor începe cândva anul viitor. Comisia Europeană a lansat uh, un document privind viitorul Uniunii Europene care prezintă posibilități multiple pe care le pot urma statele membre. Deci, în acest context, când sunt atât de multe variabile, definirea strategiilor macroregionale este foarte dificilă. Dar pe de altă parte trebuie să spun că cea mai veche strategie macroregională are doar 8 ani și ideea de a avea o strategie funcțională care implică atât de multe țări și zone prioritare nu se poate face doar în 8 ani. Deci trebuie să existe mai mult timp pentru aceste strategii macroregionale. Mai ales că următorul cadru financiar multianual uh, ne bate la ușă, deci trebuie, nu putem aici uh, să tragem linie, trebuie doar să definim uh, pașii pe care trebuie să-i facem în următoarea perioadă. Prezentarea mea începe cu câteva puncte apropo de modul în care vedem noi punerea în aplicare a strategiei pentru Dunăre. Știm că există trei nu. Nu care se referă la punerea în aplicare. Fără legislație nouă, fără fonduri europene, Înțeleg foarte clar care este logica acestor elemente, dar după experiența noastră, aceste trei elemente au dus la uh, alte trei nuuri, și anume fără stimulente politice, fără vizibilitate și fără asumare. Ceea ce poate să sune foarte dur, dar la nivelul aplicării, din nefericire, vedem că uh, Uh, forța politică care stă la baza acestei uh, strategii se dispersează. Trebuie uh, să ne gândim la participarea marilor figuri politice la forumurile naționale și vom vedea că a scăzut foarte mult. În ce privește vizibilitatea, din păcate, am constatat că o serie de programe operaționale din Ungaria nu știu că există această strategie macroregională, ceea ce e o problemă, pentru că strategia aceasta poate să asigure o susținere a modului în care se cheltuie fondurile europene și ar putea să asigure conținut pentru modul în care se cheltuie mai eficient acești bani. În ce privește lipsa de asumare, din păcate, este același lucru valabil ca pentru participarea marilor figuri politice nu toate statele membre sunt reprezentate în grupurile de conducere, sunt țări care fac eforturi și participă la toate ședințele grupurilor de, de conducere, dar în ultimii ani a scăzut participarea. E o problemă, o problemă care trebuie rezolvată dacă vrem ca această strategie macroregională să fie realmente folositoare. Apoi, datorită tuturor factorilor menționați și pentru că nu există susținere politică semnificativă a strategiilor macroregionale, rămân instrumente destul de ușurele, ca să zicem așa. Pe de-o parte, înțeleg acest lucru. În cazul strategiei pentru regiunea Dunării, structura strategiei este foarte complicată. Există coordonatori naționali, membri ai grupurilor de conducere, coordonatori de zonă, și ideea de uh, a folosi această formă de cooperare și de a o face utilă și de a-i convinge pe toți implicați că așa este, s-a dovedit a fi un lucru foarte greu. Încă o provocare a acestei strategii este că implică și aduce la oaltă priorități foarte divergente Vorbim pe de-o parte Baden-Württemberg și Moldova pe partea cealaltă. Înțelege toată lumea că nevoile cele mai urgente și prioritățile acestor două regiuni sunt divergente. Dacă pornim de la această bază, înțelegeți că ideea de a ajunge la un consens între statele care participă, indiferent de chestiunea respectivă, s-a dovedit a fi foarte greu. Iar în ceea ce privește finanțarea, nu există sau conectarea dintre regiuni și programele operaționale este foarte subțire. Foarte multe programe nu știu de existența acestei strategii macroregionale. Cum spuneam, înțeleg de ce așa, există o explicație în momentul în care se negocia strategia Dunării, programele operaționale care funcționează la ora actuală uh, și cadrul lor fusese deja decis și erau deja uh, puse în aplicare. În viitor trebuie să se evite uh, să se mai întâmple așa ceva în viitorul cadru financiar multianual. Și mai e ceva care împiedică aplicarea eficientă a strategiei, adică nu există încredere între instrumentele de finanțare și cei care le pun în aplicare, cei care pun în aplicare strategia. Modul în care se face acest lucru se face prin crearea unei birocrații extinse care încetinește finanțarea proiectelor, uh, încetinește progresul și împiedică, împiedică pe cei care ar putea chiar să încerce să facă ceva și să propună un proiect. Și ultimul element este vorba de cooperarea limitată între cele patru strategii macroregionale. E păcat că e așa, pentru că din experiența mea limitată putem învăța foarte mult unii de la alții. Sunt foarte multe bune practici pe care le putem prelua de la alte strategii. Strategiile mai vechi au trecut deja prin pașii respectivi s-au confruntat cu provocările cu care se confruntă acum cele nou. Deci ar fi nevoie de sporirea comunicării între strategiile macro-regionale, ar trebui să devină o prioritate. Situația nu este neagră în totalitate, există foarte mult potențial și aici am două diapozitive cu recomandări pe care, de care să ținem seama una din cele mai mari provocări pentru care nu am recomandări concrete este cum să fie create stimulentele politice. Trebuie să existe o susținere politică la nivel uh, înalt uh, a acestor strategii pentru că atunci, doar atunci, strategiile macroregionale pot fi folosite pentru a rezolva problemele curente cu care se confruntă Uniunea Europeană. Strategiile macroregionale sunt o platformă pentru o comunicare mai directă și mai onestă, dar n-am văzut că se folosesc aceste strategii pentru a propune soluții pentru criză sau pentru provocările cu care se confruntă acum Uniunea Europeană. Ungaria organizează în octombrie forumul anual și am încercat să includem în ordinea de zi chestiuni care pot să fie rezolvate în perioada următoare. Vom vorbi despre siguranța energetică, diversificarea și securitatea energetică în materie de infrastructură dar nu știu care este opinia strategiilor macroregionale în, în contextul crizei recente a migrației cu care se confruntă Uniunea Europeană. Aceste strategii uh, reprezintă și posibilitatea de a vedea care sunt părerile statelor membre și care pot veni cu soluții la aceste crize. Ca să se întâmple acest lucru, ca să se poată folosi strategiile macroregionale, ca ele să devină un instrument de rezolvare a acestei chestiuni, trebuie să regândim planul de măsuri, planul de acțiuni și acesta trebuie eficientizat. Cum spuneam mai devreme, este o chestiune foarte, un sistem foarte complicat care trebuie să fie mai concentrat, pentru că numai atunci o să reușim să marcăm acele de diferențe la care s-a referit și colega din zona Baltică. Trecem acum la aspectele financiare apropo de ce trebuie îmbunătățit, cum spuneam mai devreme, includerea strategiilor macroregionale în următorul cadru financiar multilateral, multianual, lucru care este foarte important. Fără susținere financiară, aceste strategii nu pot fi eficiente. Mi s-a spus că trebuie să accelerez, o să fiu mai concis, o, voi pot să vorbesc ore în șir despre tema asta, dar nu cred că toată lumea dorește acest lucru. O abordare practică în Ungaria este să creăm o platformă pentru programele operaționale, autoritățile de management ale programelor care funcționează în, în Ungaria au încercat să vadă cum pot contribui la strategia Dunării și cum poate strategia Dunării să eficientizeze, să eficientizeze cheltuielile și finanțarea. În ce privește coordonarea, uh, avem o structură numită uh, trioul președințiilor. Trioul președințiilor ar trebui să aibă un rol strategic în determinarea modului în care trebu- către care trebuie să se îndrepte această strategie. Nu știu dacă știți, dar președinția la nivelul nostru se schimbă în fiecare an. Trioul de președinții permite determinarea, stabilirea unor provocări economice, uh, exact așa cum se întâmplă și la nivel european. Activități de comunicare trebuie să fie îmbunătățite, persoanele care au proiecte bune, proiecte care rezolvă probleme locale, trebuie să înțeleagă cum funcționează strategiile macroregionale și apoi să ni se adreseze cu ideile lor ca să putem să vedem, să-i ajutăm să le punem în practică. Coordonatorii naționali au nevoie de un buget, eh, lipsa de asumare în diverse țări, mă refer la țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene, este datorată faptului că nu pot să vină la uh, reuniunile coordonatorilor naționali sau ale grupului de conducere. Acest lucru s-ar rezolva finanțându-i pe coordonatorii naționali uh, care să poată să vină cu cheltuielile plătite și să participe atunci când se iau hotărâri. Capacitatea administrativă trebuie să fie și ea uh, sporită într-o serie de țări coordonatorii naționali uh, de multe ori reprezintă o sarcină în plus acordată, repartizată unui coleg sau un diplomat. Pentru ca, de fapt, strategia să fie uh, încununată de succes în toate țările, e nevoie să se îmbunătățească această capacitate administrativă. Câte minute mai am la dispoziție, spune vorbitorul, două sau trei. Ce trebuie evidat? Comisia Europeană a emis un document foarte bun privind aplicarea macro, strategiilor macroregionale. Suntem de acord cu propunerile. Sunt câteva propuneri la care trebuie să fim foarte atenți. După părerea noastră, rotirea zonelor prioritare nu ar fi utilă pentru zona noastră este foarte greu și i-ar împiedica pe coordonatorul de zone prioritare să participă. Modificarea sistemului, după părerea noastră, după experiența noastră, ar fi un obstacol. De asemenea, eliminarea zonelor de prioritate ar trebui să fie o soluție de ultimă instanță. Ar trebui, înainte de a ajunge acolo, să ne implicăm și să implicăm zonele prioritare mai mult în punerea în aplicare sunt câteva exemple bune și cred că asta este ultimul diapozitiv. Președinția rotativă a acestei strategii este foarte o idee foarte bună. Statele așteaptă să preia președinția împreună cu Comisia Europeană, Forumul European, Forumul Anual este un uh, eveniment uh, la nivel înalt, care adună în fiecare an 7-800 de părți interesante, ceea ce arată că există interes pentru această strategie macro-regională. Trebuie să vedem ce date avem, ce experiență avem și poate să îmbunătățim lucrurile ceva mai mult. Și încă un ultim gând, abordarea noastră față de președinția noastră, o prioritate a fost să includem țările vecine care nu sunt membre ale Uniunii Europene în aplicarea strategiei. Considerăm că este un instrument foarte bun pentru politica de vecinătate și pentru viitoarea extindere a Uniunii Europene. Am inițiat o serie de proiecte care au fost aprobate de programul transnațional danubian, care includ țări vecine care nu sunt membre, proiectul comun TISA, proiectul Solodvino, care includ uh, stări vecine care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Sunt proiecte prin care noi credem că putem să includem acele țări uh, din zonă care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Sunt proiecte care le permit uh, să vadă cum funcționează Uniunea Europeană, e una din cele mai bune căi să le arătăm acestor țări și să le ajutăm să uh, ajungă să uh, adere la Uniunea Europeană. Pot să continui sau cam asta e tot? Mai am, uh, aveți diapozitivele mele, pot să continui mult mai mult. Dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți aveți detaliile mele de contact pe diapozitivă. Mulțumesc pentru această posibilitate și sper să ne vedem cu toții pe 18 și 19 octombrie la Budapesta pentru al, ce, al șaselea forum uh, anual al strategiei pentru Dunăre. Mulțumesc! Um, mulțumim, vă mulțumim și pentru invitație și acum îi dau cuvântul domnului Nicola Favia, care e director la Biroul de Cercetare, Analiză și a Cunoștințelor, Departamentul de Politică de Coeziune din Italia, la Consiliul de Miniștri. Acesta ne va prezenta informații despre o altă strategie, despre alte strategii macroregionale regionale strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și Ionice și strategia UE pentru regiunea Alpină, o analiză a guvernanței. Cealaltă abordare. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru invitație. Trebuie să vă vorbesc despre cele două, cele mai noi strategii macroregionale. Mi-am făcut această prezentare pentru a valida programele cu ceea ce există în situația actuală. Însă, în loc să fac un exercițiu foarte administrativ legat de eficiență, am schimbat puțin prezentarea mea apoi și v-am economisit 3 minute din timp. Și vreau să spun că e adevărat tot ce au spus colegii mei. Venind aici, de ascultându-i, mi-am dat seama că avem multe în comun. Unele puncte pe care le-au atins ei sunt foarte relevante. Așa că nu voi mai repeta în prezentările mele ceea ce a fost deja spus. Și apoi voi trece la propriile mele concluzii și voi schimba o parte din rezultatele colegilor mei pentru că cred că detaliile sunt cele importante. Deși, din punct de vedere strategic, sunt de acord cu multe din cele spuse, în practică mă acces pe rezultate și văd că unele lucruri nu sunt chiar atât de rele cum ar părea. Și dacă dorim să facem modificări, trebuie să fim foarte atenți, pentru că există anumite riscuri pe care va trebui să ne le asumăm. Sunt de acord cu ideea simplificării regulilor, atât a regulilor, a finanțării, cât și distribuirii rolului rolurilor în ceea ce privește strategiile macroregionale. Strategiile macroregionale sunt exercițiu excelent, astfel încât să se depășească anumite rigidități din sistem. Sunt de acord cu creșterea cooperării între diferiții parteneri, diferitele țări, diferitele niveluri guvernamentale și așa mai departe. Și mai mult, trebuie extinsă participarea uh, celor două medii diferite, mediul politic și tehnic, să le separăm cumva, pentru că dacă nu vor interveni anumite riscuri. Și, și mai important e un lucru legat de alinierea activităților, a fondurilor. Nu vorbesc despre uh, programele din spatele strategiilor ci pro- europene, ci cele naționale, regionale. Uh, fondurile directe și așa mai departe. Când discutăm de o parte din um, activitățile macroregionale, transportul, mările, întregul sistem trebuie să fie aliniat astfel încât să se ajungă la rezultate. Acestea sunt cele patru lucruri care sunt de acord cât despre regiunile. Acum voi valida rezultatele la care am ajuns, ce experiență avem noi în cele două regiuni despre care vă voi vorbi, chiar dacă vorbim de cele mai noi strategii macroregionale, două. Trebuie să spun că mm, regiunea Adriatică și Ionică, ceea ce vedeți în imagine, există patru state membre, patru state care nu sunt membre ale UE. Sunt, e o regiune dificilă cea despre care vorbim, pentru că, așa cum știți, au existat războaie care s-au purtat acum 15 uh, ani. Acum 50 de ani. Și și mai important e rolul pe care l-au jucat nu doar macrostrategiile, ci și niște inițiative politice care au fost uh, făcute la sfârșitul războaielor să se restabilească dialogul între aceste state. Veți vedea rezultatele. Chestiunea legată de asumare este foarte simțită în aceste state, pentru că dialogurile stabilite în trecut au fost foarte importante pentru rezolvarea mai multor probleme cu care avem de-a face în regiune. Cu toate acestea mai există unele probleme, pași suplimentari care trebuie făcuți, pentru că, după cum vedeți, regiunea nu include Kosovo și fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Acesta e următorul pas pe care trebuie să-l facem despre guvernanța regiunii și macrostrategia. Noi suntem uh, corpul de guvernanță și anume un uh, Consiliu de Coordonare, care se realizează în fiecare an, trebuie, un Consiliu de Guvernanță. Trebuie să îi fie consolidat rolul. Noi adoptăm chiar acum o președinție în trio, astfel încât să stabilim o perioadă mai lungă de conducere și în același timp să avem o președinție împărțită, să colaborăm și cu alte state membre și participarea noastră să fie crescută. Avem și grupuri tematice de coordonare care fac uh, munca tehnică. Aceste grupuri de cooperare tematică se concentrează foarte mult pe a identifica prioritățile zonei, etichetarea programelor și apoi identifică programe specifice pe care le promovează. Analize suplimentare trebuie fi, să fie făcute în acest punct, pentru că se pot face multe activități și prin alte intermedii, nu doar apelând la programe, ci recunoscând care sunt um, elementele comune în anumite zone de exemplu, în zona adriatică, legat de pescuit, ce fel de activ, activități există, cum pot fi coordonate coordonare între Italia și Croația și invers. Există mai multe lucruri pe care le putem rezolva. Care sunt uh, lecțiile învățate în regiunea alpină? Mediul este unul foarte dificil, se poate experimenta. E foarte bine că au avut loc inițiative încă dinainte de începerea strategiei. Există deja un dialog politic în această regiune care, a început, care începuse deja între țări care au fost în război în trecut, acum au redeschis un dialog. Începe o relație normală de prietenie din nou. Văd anumite țări care tocmai s-au divizat acum câțiva ani și continuă să colaboreze pentru că au lucruri de rezolvat. Cred că se simte foarte bine asumarea acestor macrostrategii, mai ales de statele membre UE, dar și, de, și mai ales cele care nu sunt membre UE. Deși există o anumită oboseală, atât oboseală financiară, pentru că statele membre noi au foarte multe fonduri pentru a participa la ele, și e clar că ceva trebuie să se facă astfel încât să fie puțin consolidat portofelul noilor membri care participăm. Apoi, Vă vorbeam de această președinție în trei, care permite să fie împărțit leadership-ul și se pot stabili acum roluri de leadership în grupurile tehnice. Doar pentru a stabili care sunt rezultatele de obținut și așa mai departe. Pentru că dacă nu, grupurile tehnice merg cam prea departe, prea independente, uh, și nu se axează destul pe obținerea de rezultate. E un rol crescut al uh, Consiliului de Cooperare, dar se menține în același timp uh, autonomia grupurilor de cooperare tematică și le este crescut rolul. Se discută și de cadrul um, de reglementare și instituțional. Rezultate mai importante și finale ale acestui exercițiu sunt punctuale rezultate. Trebuie aliniate fondurile și nu doar fondurile, ci regulile, activitățile care se află în spatele strategiilor macroregionale. Nu doar fondurile de cooperare teritoriale europene, ci și fondurile naționale, de asemenea și fondurile directe folosite de Uniunea Europeană. Ar putea fi ceva ce se intre în joc și ar duce la o intensificare a dialogului. Rolul Comisiei Europene, după părerea mea și după opinia instituțiilor pe care le reprezint, ar trebui să fie următorul. Abordarea e una bună însă cumva se distanțează de aspectele politică. Cumva Comisia se retrage din copreședinție, pentru că până la urmă avem asumare din partea țărilor, care sunt foarte mulțumite să se substituie. Dar rolul Comisiei, din punct de vedere tehnic, este unul foarte important. Există o oboseală din partea statelor mai membre, mai ales de la membrii cei mai mici și mai tineri, în a înțelege toate regulile și procedurile. Cu siguranță nu sunt ușor de înțeles nici pentru cei cu vechime care se ocupă de domeni, în domeniul de mai mulți ani. De aceea am trebuit rolul comisiilor tehnice unul foarte important. În ceea ce privește regiunea alpină, aici um, lucrurile stau puțin diferite. Această regiune este una foarte bogată. State membre cu Trei din cele patru țări despre care vorbim sunt state membre și părinți fondatori a Uniunii Europene. Țările nemembre sunt uh, și ele foarte puternice, știu foarte bine despre ce e vorba, nu e ceva nou pentru ele. Acesta este un uh, exercițiu care e ultimul care are loc, ultima macrostrategie, cea mai recentă, de fapt, pentru că există regiuni foarte puternice care își demonstrează diferențele, autonomia, atât taxa financiară, capacitățile administrative pe care le au le permit toate acestea. Nu e un mediu în care se lucrează ușor, e un teritoriu unde există foarte multe chestiuni politice, juridice care trebuie discutate. Guvernanța instituțiilor e și ea foarte complicată. Pe lângă uh, grupul de coordonare și grupurile de acțiune, ca așa sunt numite aici, avem și adunarea generală, care e cel mai înalt nivel politic de reprezentare, care se ocupă de dimensiunea politică la nivel de macroregiuni. Ei bine, acest Consiliu de Guvernanță în anumite activități este uh, Uh, puțin depășit de alții, de exemplu în formul anual. fac anumite declarații politice care câteodată nu trec prin uh, Consiliu, prin de cooperare, nu ajung întotdeauna la grupurile de acțiune. În acest sens, principala limită, chiar dacă vorbim despre cea mai tânără strategie și probabil e cam de vreme să tragem niște concluzii, eu aș spune și mi-asum responsabilitatea pentru ceea ce spun. Sunt lucruri pe care de obicei nu le spun uh, atât de public, dar au existat anumite uh, lucruri autonome pe care au încercat să le fac în grupurile de acțiune care nu au ajuns la rezultate. Nu sunt oglindite în rezultatele tehnice care vin um, de jos. Cele două zone trebuie să fie autonome, dar mai trebuie să existe și puncte de convergență la rezultate. După părerea mea, există anumite întârzieri în grupurile de acțiune pentru a ajunge la rezultate întârzieri care în actuala președinție a macrostrategiei, regiunea bavareză a încercat să le depășească, prezentându-și propriile proiecte pilot, care nu fusese convenite de celelalte părți. Așa că um, uh, Consiliul de Guvernanță, uh, Comitetul Executiv nu le-a recunoscut cum uh, foarte multe grupuri, prieteni nu știu care, nu știu cum, prea mulți prieteni și până la urmă nu se face destulă treabă. Îmi cer scuze că am făcut această glumă, însă, da, e un lucru foarte important și important și faptul că grupurile recunosc într-un mod foarte clar că există un rol pe care trebuie să-l joace coordonarea regională și centrală. Inițiativele tehnice vin de pe teren. Există nivelul național, există camere care intră în competiție pe diferite poziții, diferite idei, diferite proiecte. Trebuie să se ajungă la un echilibru. Și apoi începe dialogul cu partenerii la nivel tehnic și apoi fac propunerile pe partea opusă la nivel politic, trebuie să se întâmple același lucru. Însă, cine sunt eu să spun ce trebuie să facă politicienii? Politicienii pot să facă ce vor și ce trebuie să facă pentru ce au fost aleși să facă. Însă aș spune că ultimul, la ultimul forum anual la care au participat câțiva, dar nu mulți uh, reprezentanți regionali, nu au fost acompaniați de cei naționali. Anumite guverne um, s-au înțeles, au făcut niște declarații, dar nu au avut neapărat rezultate imediate. Care sunt lecțiile învățate de pe urma acestor experiențe? Pe mai departe, aici validez cele spuse de colegii mei, însă îmi vin și cu niște diferențe. Cred că în linii mari strategia macroregională e o experiență foarte pozitivă. E o experiență cu țări, cu regiuni, regiuni periferice ale unui stat și nu ale Uniunii. Toate acestea se întâlnesc și colaborează. Însă nu vorbim doar de dezvoltare teritorială și geografică, ci ajungem la limita reglementării activităților. Se trece de granițe, de granițele statelor, de granițele reprezentate de politicile europene. Există această guvernanță coordonată a politicilor, a politicilor strategice și asta pot să facă strategiile macroregionale. Că despre rezolvarea chestiunilor legate de reglementare, trecerea de la o simplă respectare. Asta se poate discuta în macroregiuni, să se treacă de diferențe, de fonduri. De fiecare dată când discut despre posibilele soluții la o anumită problemă, am de-a face cu fondul agricol, fondurile structurale, fondurile de ocupare, diferite reguli care uh, se pun în aplicare pentru diferite țări, diferitele obiectivi, felul în care aș face în Italia ar fi diferit față de cum se acționează în Slovenia și așa mai departe. Și vorbim aici de simplificare, puțin o simplificare în utilizarea fondurilor, o simplificare ar fi binevenită. Și aș folosi și un cuvânt care nu e unul care e foarte folosit. O omogenizare, omogenizare și simplificarea instrumentelor. Rolul comisiei în aceste domenii e foarte puternic, au un rol tehnic foarte important de jucat și de asemenea și în simplificarea guvernanței strategiilor macroregionale. Consiliul de coordonare, în mod tradițional, dacă reprezintă autoritățile naționale și regionale pentru fiecare membru, ar putea să reprezinte mediul politic în care să se discute lucrurile și să se poată avea un dialog și cu grupurile tehnice, autonome, cu, care se ocupă de mm, evoluție tehnice de care e nevoie. Reprezentarea centrală, regională, în Consiliu, în grupuri, e și ea foarte importantă, la fel cum e importantă și autonomia grupului tehnic pentru a se găsi soluții. În același timp, importantă e și guvernanța Consiliului. El trebuie să traseze traiectoria, rezultatele importante pe care le putem obține. Trebuie să se meargă spre o aliniere a regulilor, a instituțiilor, o simplificare a finanțării o aliniere a strategiilor macriregionale, a fondurilor de cooperare europene, fondurilor naționale și regionale și a instrumentelor existente în Uniunea Europeană și Comisia Europeană. În acest sens, poziția guvernului italian e să promoveze strategiile macroregionale și să aibă o multiplicare a diferitelor chestiuni care trebuie să fie adresate la nivel macroregional, cu o geometrie variabilă de fiecare dată. Se fac lucrurile într-un anumit fel în zona Dunării, în zona Baltică, în în Adriatică, în Atlantic, în Mediterană, oriunde. Însă haideți să avem o multiplicare a macroregiunilor, o simplificare a regulilor, atât pentru strategi, macrostrategii, cât pentru reguli, finanțare și pentru instituțiile din spate. Sper că a fost destul de clar și vă mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc. Am o listă lungă de vorbitori și încă n-am încheiat-o. O să încep cu domnul Guțulinu, Coțolină, mă scuzați, raportorul nostru privind strategiile macroeconomice, macroregionale, mă scuzați. Mulțumesc! Mulțumim pentru, mulțumesc pentru prezentare, îmi cer scuze că sunt răgușit. Mă doare gâtul dimineața aceasta. Aș dori să vă vorbesc despre un uh, punct esențial asupra căruia trebuie să ne concentrăm uh, datorită experiențelor despre care uh, despre care ne-ați vorbit, experiențe despre care ne-ați vorbit și pe care aveți dumneavoastră în domeniu. Ne cereți să încurajăm, să sprijinim această politică de să a sprijinim aplicarea acestor, acestei politici și să o ducem mai departe. Dar unde uh, se concentrează aceste eforturi. Suntem uh, în toiul unei revizuiri a fondurilor de coeziune în următoarele luni și și a altor revizuiri care trebuie să fie gata până în 2018. Dat fiind prezentările pe care le-ați făcut în această dimineață, aș dori să ne faceți niște recomandări din prin prisma experienței dumneavoastră. Pentru a începe o o uh, nouă perioadă, pentru a depăși elementul de experiment al strategiei macroeconomice, pentru ca politicile europene să devină mult mai punctuale, să se depășească caracterul de experiment. Aș putea să ridic câteva aspecte. Cadrul financiar. Spuneți foarte clar că nu sunt suficiente resurse, nici resurse umane. Bun. Spuneți că este suficient să se apeleze la fondul de coeziune, perioada 2014-2020, dar, dar pe viitor ce anume trebuie să facem și apoi efectul de stimulent. Asta e pentru statele membre sau să ne concentrăm mai mult pe rolul regiunilor? Iar apoi, dacă rolul regiunilor este mai greu de determinat, poate ar trebui să facă mai mult statele membre Aceasta este o problemă. Am citit documentul uh, COR și avem și raportul nostru și vedem că în ceea ce și dimensiunea macroregională, unul dintre instrumentele posibile pentru rezolvarea provocărilor uh, actuale reprezintă flexibilitatea pentru a putea gestiona crizele actuale, de pildă criza migrației sau uh, provocări legate de mediul înconjurător. Politicile macroregionale ar putea să-și aducă contribuția la această flexibilitate și dacă da, cum? Da, am mm, pur și simplu câteva întrebări și în, în următorul rând, suntem uh, în toiul revizuirii politicii de coeziune. Și întrebarea este ce trebuie să facem? Revizuim regulamentul de coeziune pentru perioada 2020-2027. Ce trebuie să facem pentru a ne asigura că politicile macroregionale sunt aplicate mai bine? Iar apoi simplificarea. Ați vorbit și noastră despre asta. Dacă am înțeles eu bine, vă concentrați asupra a două puncte. Procedura și guvernanța. Iar aici, aș dori să ne spuneți, din experiența dumneavoastră, care sunt elementele asupra cărora ar trebui să ne concentrăm. Am văzut care sunt uh, rezultatele grupului de lucru privind simplificarea la conferința de presă de ieri. Se discută foarte mult despre simplificare. Ați putea să ne spuneți exact pe ce ar trebui să ne concentrăm? Pe guvernanță sau pe proceduri? Pe care dintre ele se concentră mai mult? Iată doar câteva întrebări pe care doream să vi le adresez pentru a ne ajuta raportul să nu repete pur și simplu elemente ale COR sau din raportul Consiliului sau din documentul Comisiei. Cum putem noi, Parlamentul European, prin raportul nostru, să fim mai punctuali, mai preciși în ceea ce privește aceste subiecte extrem de importante, dat fiind revizuirea uh, poziției de coeziune și CFM? Mulțumesc! Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Bogovici, aveți cuvântul. Da- Macroregiunile sunt un instrument foarte important. Și observăm că peste tot în Slovenia e un instrument eficient acesta. Slovenia e membru din trei macroregiuni în uh, zona aceasta. Există diferite inițiative la care facem parte. Și ce am auzit astăzi, contribuțiile de astăzi au fost unele foarte interesante și Mă bucur. Ne-ar lipsi o, o inițiativă în ceea ce privește strategii de viitor, având în vedere strategiile existente. Aș vrea să spun ceva despre strategia pentru regiunea Mării Adriatice și Ionice. E una foarte specifică. Avem aici patru state membre UE, patru state care nu sunt membre UE. În această regiune putem să vedem cum funcționează colaborarea între state UE și state non-UE. UE și și între state care în trecut au avut probleme foarte mari din cauza evenimentelor din Iugoslavia în anii 90. Această lipsă de toleranță, problemele care au existat între state, sunt unele care, în unele cazuri, s-au propagat până astăzi. Importantă e colaborarea economică, colaborarea pe turism, pe mediu și există și alte aspecte importante ale colaborării, cele politice. Diferențele dintre zona baltică au dus la o colaborare mai proastă în această parte. Da, văd că vor exista dificultăți și în următorul cadru financiar, Însă, nu trebuie să scăpăm de vedere macroregiunile, nici când vorbim de mijloacele din fondurile de coeziune. Trebuie să le punem la dispoziție fonduri. Și eu cred că ar trebui să acordăm o mai mare atenție bugetelor naționale și regionale, pentru că și acestea ar putea fi utilizate pentru macroregiuni și ar trebui să ne concentrăm pe proiecte care din diferitele fonduri, fondurile ESI, fondurile mm, de sub orizont 2020 ar putea să fie finanțate. Cred că e important să existe un sentiment de apartenență crescut în aceste regiuni. Poštovane kolegice i dozvolite mi da se ia, uključim odmah. Domnul Iacovici, mulțumesc, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au cuvântul în această dimineață și vreau să vă spun și să spun celor care au luat cuvântul înaintea mea că sunt de acord cu ei au avut o abordare analitică a subiectului. Eu unul nu pot să să renunț la această impresie că avem tot timpul o abordare experimentală. Cu excepția Mării Baltice, am impresia că în întreaga narrativă se um, concentrează asupra acestei dorințe de a um, lipi uh, bucățile Europei în mod eficient. Nu vreau să lungesc prea mult uh, discuția. Eu uh, m-am ocupat de crearea macro uh, regiunii Adriatică și Ionică în 2005, când eram uh, a regiunii Istria. Dar vreau să vă spun că atunci când am început să discutăm despre strategiile macroeconomice, au apărut trei nu dar acestea nu sunt bine fondate, bine întemeiate, fiindcă, într-adevăr, trebuie să ne gândim la cum se poate institui o structură de coordonare care să funcționeze mai bine. În Marea Adriatică, de pildă, vedem foarte clar care este rolul regiunilor și orașelor care sunt, bineînțeles, interesate de această cooperare adriatică, dar sunt foarte puțin implicate, fiindcă statele uh, au spus că se ocupe ele și statele nu au, bineînțeles, același interes uh, precum uh, uh, l-au uh, orașele de acolo și regiunile. De asta trebuie să avem o structură mai puternică. Altfel, totul va deveni foarte vag și va deveni o ceață, așa că nu ne va face nimic concret. Apoi, finanțarea. De unde bani? Teoretic, lucrurile sunt bune și, toate bune și frumoase, dar concret ce facem? Avem proiecte de cooperare între Italia, Croația, de pildă Italia, Slovenia, Slovenia și Croația și așa mai departe. Proiecte cu Albania, cu Muntenegru, cu Serbia și așa mai departe. Toate bune și frumoase, cum spuneam, acestea sunt moștenirea trecutului politica dar până la urmă putem oare să căutăm o soluție care să ne îngăduie să schimbăm puțin lucrurile, fiindcă eu sunt unul dintre cei care au reușit să realizeze sute de astfel de probleme și am uh, cheltuit uh, uh, zeci de milioane de euro, dar vreau să vă spun că nu toți banii au fost cheltuiți de de eficient. Tot, tot timpul au fost proiectile aceste proiecte, bineînțeles, și oamenii au fost mulțumiți, dar nu trebuie să oprească aici lucrurile. Cred că ar trebui să avem uh, o abordare diferită a programelor bilaterale existente. Dacă avem într-adevăr, să avem o strategie macroregională. Trebuie să transformăm toate astea într-o bază de finanțare a politicilor macroregionale și de finanțare a priorităților care vor fi stabilite la nivelul statelor uh, participante. Mă refer în mod concret la ce s-a spus în cadrul uh, macro-regiunii adriatice și ionice. Așa de ce? Pentru că aș vrea să fim mai rapizi, mai eficienți să, să, și să avem o atitudine mai concretă în ceea ce privește așteptările cetățenilor noi, noștri. I-am scris astăzi o scrisoare, domnule Crețu, pentru a-i reaminti că camerele de comerț, universitățile, orașele din această regiune au căzut la un acord în ceea ce privește mai multe inițiative și mi-au cerut să intervin pe lângă doamna comisar pentru uh, ca aceste lucruri să, și aceste inițiative să meargă mai departe. Deci, doamnă președinte, trebuie să depășim această fază de experiment și să trecem la faza de punere în aplicare, fiindcă cetățenii europeni trăiesc acolo și care locuiesc acolo așteaptă rezultate din partea noastră. Mulțumesc, domnul Papa Dimolis. Mulțumesc. Cred că prezentările de astăzi au fost extrem de interesante. Avem experți aici cu o, o experiență în ceea ce privește punerea în aplicare. Ei bine, aceste prezentări ne sunt de mare folos. Așa cum a spus domnul Coțolino, ne ajută să nu facem pur și simplu un simplu raport oarecare și să ne aducem o contribuție pe baza experienței de până acum, pe baza greutăților întâmpinate și vom vedea modul în care putem să îmbunătățim, să facem mai eficient această cooperare macroregională și să avem rezultate mai vizibile. Sunt uh, de acord cu ce s-a spus mai devreme, ce a pus, spus primul nostru invitat. Nu e vorba aici doar despre o cooperare între state, state membre ale Uniunii Europene sau state membre ale Uniunii Europene și state din afara Uniunii Europene, state care au o perspectivă de aderare. Aici e vorba de altceva. E vorba despre folosirea a avantajelor comune, acolo unde putem să avem rezultate bune la nivel regional. Vorbim aici despre un concept care ajută, este de mare ajutor la nivelul macroregiunilor, ne ajută să facem lucruri pe care nu le putem face de unii singuri, la nivelul orașelor și regiunilor, vreau să spun. Iar pentru asta trebuie să avem o nouă abordare. Vreau să mă refer din nou la un punct două regiuni sunt cele care au progresat cel mai mult, au cea mai mare experiență, a Mării Baltice și a Dunării și alte două regiuni sunt mai codașe, fiindcă au început mai târziu. Și uh, e vorba aici de regiunea Adriatică Ionică, care vizează țara mea, Grecia, și care a cunoscut și a întâmpinat în greutăți. Am uh, vorbit despre țările participante, patru din Uniunea Europeană, patru, patru din afara acestea, și care până de curând aveau conflicte armate chiar. Deci e vorba de țări care au probleme de sute de ani. Sunt în conflict de sute de ani. Deci primul lucru pe care l-a reușit acest uh, raport este faptul că le-a permis acestor macroregiuni să facă pași înainte. Și nu trebuie ca vreun uh, tehnocrat la Bruxelles să se ascundă în, în spatele unor probleme tehnice și să spună acum nu mai avem bani și vom reduce aceste strategii. Din potrivă, e nevoie de mai multă asistență din partea Bruselului și nu invers, nu din potrivă. În al doilea rând, am vorbit despre politica de coeziune 2020. Fondurile pentru cooperarea macroregională nu trebuie să scadă. Asta cere uh, Comisia, iar uh, creditele de la uh, Orizont 2020 și, și pentru politica de coeziune nu trebuie reduse, trebuie, din potrivă, să punem accent pe idei concrete, pe, pra- pe idei practice bazându-ne pe experiență, pentru a vedea cum uh, putem ca rezultatele să fie măsurabile, concrete și vizibile pentru cetățeni și pentru regiune. Iar cuvântul cheie îl reprezintă simplificarea, bineînțeles. Și trebuie să fie să fac mai multă publicitate rezultatelor pozitive pentru a convinge regiunile și statele membre pentru a convinge nivelul politic care merită să se meargă mai departe în această, pe această direcție. Fiindcă la nivelul decidențelor politici reacții nu sunt tot timpul cele mai nimerite. Apoi, adesea, au spus-o și unii, înaintea mea, politica nu se întemeiază întotdeauna pe date tehnice. Și încă un lucru. Trebuie să ne concentrăm asupra unei cooperări eficiente în regiunea Adriatică, Marea Ionică, de pildă. Își desfășoară activitatea și lobby-urile, așa cum a spus colegul din Italia. Da, foarte bine, nu nimic, dar sarcina noastră nu este să confundăm activitatea organizațiilor cu cea a lobbyiștilor. Uneori se amestecă borcanele și trebuie să fim foarte atenți, mai ales în aceea și acest raport. Ce ne interesează pe noi este alegerea strategică a macroregiunilor pe care dorim să le consolidăm prin intermediul instituțiilor, nu uh, cedând uh, influențelor unor state membre care au interese mai degrabă geopolitice. Domnul Ștec. Mulțumesc. Consider că strategiile macroregionale sunt foarte importante pentru creșterea în Uniunea Europeană. Așa cum a spus domnul Iacovcici, uneori se limitează, se restrâng prea mult lucrurile la acest caracter experimental. Și asta se vede prin modul în care sunt finanțate strategiile, cum se alocă fondurile și uh, Um, la nivelul proiectelor finanțate. În unele prezentări s-a spus chiar că programele operaționale nu erau armonizate cu strategiile macroregionale și aceste probleme apar și la o scară mai ridicată a politicii europene. De pildă, se vede acest lucru în unele dezbateri la Parlamentul European sau în cadrul negocierilor interinstituționale. Mă refer la pachetul energie curată pentru Europa de pildă. Și acolo se vorbește adesea despre o abordare regională și totuși comisia care se vea motorul acestor inițiative nu, nu va putea după 2020 să uh, pună umăr la strategia macroregională sau această abordare macroregională. O parte din uh, recomandările noastre, deci, ar trebui să facă referire la faptul că macroregiunile trebuie să fie consolidate și să ceară, ca în egală măsură, macroregiunile să fie promovate în conformitate cu uh, CFP și Uh, trebuie să aibă suficient bani la dispoziție. Apoi s-a vorbit astăzi despre o mai bună guvernanță. A, guvernanța până acum a fost oarecum experimentală și întemeiată pe bună voință. E bine, de la acest element trebuie să trecem la un, element, la un proces decizionar care să permită părților implicate să cadă la un acord în ceea ce privește obiectivul, obiectivele strategice și apoi trebuie să fie instituit un organism la nivelul macroregiunilor care să fie răspunzător uh, de plin de gestionarea acestora. Vreau să fac legătura între politicile europene elaborate acum pentru perioada de după 2020. Deci între aceste politici, transport, interconexiune, energie, e vorba de domenii foarte importante pentru reușita proiectului european, deci acestea trebuie să fie integrate în macroregiuni și în strategiile macroregionale. Iată de ce guvernanța acestor macroregiuni trebuie să fie îmbunătățită. Mulțumesc foarte mult, doamna Demato. Eh, Mulțumesc, foarte pe scurt. O să încerc să fiu mai uh, realistă. Vă rog, din păcate, să fiu mai realiști. Eu înțeleg foarte bine și sunt de acord că chestiunea asistenței financiare uh, este importantă. Dar trebuie să fim realiști. Știm prea bine că următoarele reduceri vor afecta politica de coeziune. E greu uh, să pretindem că vom obține o asistență financiară, bani suficient pentru macroregiuni. Și chiar dacă s-ar putea, la comisia noastră trebuie să sprijinim această poziție cu date mai clare în ceea ce este performanța macroregiunilor. Trebuie să, să spunem uh, care au fost rezultatele în termeni de creștere și de ocupare pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Acum uh, Domnul Nielsen este următorul vorbitor pe listă. Mulțumesc. Mulțumesc. Găsesc aceste discuții extrem de interesante. Strategiile macroregionale reprezintă un concept nou, deci trebuie să se monitorizeze procesul, să vedem dacă e nevoie de modificări sau nu. Experiența mea se întemeiază pe uh, activitatea mea din Suedia, pe experiența Suediei și macroregiunea Baltică. Vreau să vă spun că eu am fost foarte angajat la nivel local când am început uh, această activitate. Și tot ce am auzit îmi confirmă experiența. Și anume, nu există uh, credite pentru această strategie, trebuie ca statele membre să-și asume răspunderea. Iar Uniunea Europeană să facă acest, același lucru. Dar nu s-a întâmplat acest lucru nici la nivelul statelor membre, nici la nivelul instituțiilor europene. Nu s-a asumat răspunderea iar regiunile, din potrivă, au dat dovadă de mare eficiență și au fost foarte active, au încercat să creeze sinergii și așa mai departe. După părerea mea, trebuie să hotărâm care este rolul acestor macroregiuni. Nu cred că trebuie să clădim noi um, mini Uniune Europene în interiorul Uniunii Europene. Când vorbim despre un sistem robust, eu am impresia că uh, vorbim despre uh, fragmentarea Uniunii Europene în mici, mini, în mici Uniuni Europene. E vorba de două lucruri, de sporirea colaborării între statele membre, iar aici trebuie să ne limităm la domeniul în care statele membre au competență, de pildă politica de mediu sau maritimă. Mă refer și la chestiuni referitoare la energie. Mă rog, înțelegeți la ce mă refer. Apoi, trebuie să percepem acest uh, lucru ca pe, o, pe un mod de a încuraja colaborarea transnațională la nivel local. Și totuși am impresia că în politica de coeziune nu va fi greu să găsim instrumente pentru a organiza aceste încurajări, să spunem așa. La început, 5% dintre fondurile regionale erau rezervate pentru strategiile macroregionale, deci regiunile trebuiau să își găsească parteneri în alte țări pentru proiecte. Și nu cred că trebuie neapărat uh, să avem noi credite bugetare. Am putea să spunem foarte clar uh, cum sunt folosite fondurile existente și să alocăm un anumit procent pentru strategiile, pentru strategia macroregională. Așa se poate ajunge la o mai bună colaborare la nivel regional. Și la un moment dat ar fi bine, după părerea mea, acest lucru ar deveni, după părerea mea, foarte important, și anume să se creeze o colaborare sporită între regiuni la nivel transnațional, ceea ce ar permite o redresare economică, dezvoltare durabilă și să construim o Europa mai pașnică. Uh, I would like to ask a... Aș dori să pun o întrebare adresată atât uh, prezentatorilor cât și colegilor. În momentul acesta, în care, așa cum s-a spus, urmează să se discute următorul cadru financiar multianual și Comisia se va ocupa exact de acest lucru, se pune accentul pe faptul că trebuie să facem mai multe lucruri cu mai puține resurse. Deci provocarea esențială la adresa macroregiunilor este uh, Uh, să creeze mai multă plus valoare. Argumentul cheie pe care ar trebui să-l folosească macroregiunilor ar putea să fie următorul. Sporind cadrul macroregiunilor, se, pot, uh, se poate ajunge la mai multă valoare, la mai multă plus valoare, inclusiv uh, obiectivul important al Uniunii Europene și anume combaterea excluziunii sociale, angajarea forței de muncă, economia verde, economia albastră, eficiența energetică. Pentru că există cumva ideea că există multe resurse care nu sunt utilizate așa cum trebuie. Iar aceste resurse au o identitate, e vorba de identitatea teritoriilor, regiunilor care alcătuiesc macroregiunea. regiunea o serie de colegi se referau la reuniuni ale părților interesate. Uh, nu spuneau că la Budapesta o să fie 7-800 de pers- persoane. Sunt oameni practici care vin de la ONG-uri, de la autoritățile locale, uh, din lumea afacerilor. Deci dacă potențialul acesta este folosit așa cum trebuie, putem susține ce spunea domnul Nilsson, și anume faptul că o serie din fondurile disponibile pot fi folosite exact pentru a mobiliza efectul de creare de plusvaloare la nivelul macroregiunilor, iar Comisia are un rol extrem de important de jucat aici și, uh, bineînțeles, și organismele de conducerele ale macroregiunilor. Sigur, se pune problema aspectelor tehnice, a simplificărilor, a regulilor de guvernanță, dar vreau să mă refer la ceva ce s-a spus deja, și anume prioritățile strategice care reprezintă un obiectiv important și care trebuie să fie incluse în prioritățile generale ale Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Rope are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă, doamnă președinte. Am ascultat cu mare plăcere prezentările de astăzi. Informațiile sunt destul de interesante. Am auzit și problemele care există, cu care sunt confruntați oamenii când pun în aplicare strategiile regionale. E o chestiune pe care o discutăm și noi foarte des și înțelegem foarte bine că aceste programe sunt unele foarte utile și că trebuie să reușim să profităm cât de mult de pe urma acestor strategii. S-a vorbit și de experiența din Lituania și mă bucură foarte mult faptul că regiunea noastră a fost prezentată ca un bun exemplu. Cu toate acestea, Am văzut că informațiile nu sunt îndeajuns diseminate, participarea nu este foarte mare. Asta înseamnă că obiectivele și prioritățile probabil nu au fost definite destul de exact. De aceea ar trebui să discutăm asemenea subiecte nu doar la nivel european, ci și la nivel local, la nivel regional și cu partenerii trebuie să putem să selectăm ideile, propunerile care pot să ne ducă spre un program comun. Când avem inițiative comune, atunci avem rezultate mult mai bune. Schimbările climatice, de exemplu. Măsurile luate în acest domeniu ar putea să fie una dintre priorități, una din prioritățile colaborării în regiunea Baltică. Să adăugăm o prioritate, pe lângă cele care au fost menționate deja, cum ar fi în domeniul energiei. Am putea astfel să creăm un fel de legătură spre schimbările climatice și măsurile care trebuie luate în acest sens. Astăzi discutăm despre simplificare, despre programul Omnibus care este foarte discutat. Și sunt așteptate răspunsuri și în domeniile dumneavoastră de activitate. Noi așteptăm să vedem care vor fi rezultatele procesului Omnibus și sperăm că în domeniul coeziunii vom avea rezultatele pe care ni le dorim. Perspectivele după 2020, situația de după Brexit, toate acestea ne arată că trebuie să depunem eforturi comune și trebuie să facem tot ce ne stăm putință să ne atingem obiectivele, chiar și atunci când finanțarea uh, e mai mică. Cooperarea, colaborarea nu trebuie să aibă loc doar la nivel regional, ci și la nivel național. Trebuie să existe aceste uh, dialoguri paralele care, cu, între care să se facă o legătură. Sarcina principală e să fie reduse obstacolele. Mulțumesc! Hvala lijepa. Zahvaljujem na prezentaciji, a pošto dolazim iz Hrvatske, naravno da sam... Mulțumesc! Sunt din Croația și am ascultat cu foarte multă atenție prezentarea referitoare la strategia pentru Adriatică și Marea Ionică și am reținut o serie de probleme, dacă am înțeles eu bine, sunt problemele principale, n-am depus întrebări. Domnule, am întrebări pentru Comisia Executivă. Problema principală privind aplicarea în această macroregiune este lipsa de capacitate administrativă. Și, evident, existența capacității administrative este o precondiție pentru aplicarea acestei strategii. Ne interesează, vreau să știu ce propune Comisia Executivă privind modul în care putem utiliza mijloacele financiare cât mai eficient și în ce măsură e posibil să utilizăm și mijloacele ca asistență tehnice pentru a întări capacitatea administrativă a statelor care participă la această uh, strategie macroregională. Trebuie să aplicăm, să implicăm pe cetățeni. Deci în ce măsură putem să incităm pe concetățeni să participe activ la aplicarea acestei strategii macroregionale? Mulțumesc! Mulțumesc! Aveți cuvântul! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, doamna Spirache, Suntem cu toții de acord că această strategie trebuie să continue și, bineînțeles, sunt de acord cu domnul Papadimulis. Trebuie să continuăm. Problema este cum putem continua și cum putem uh, continua dincolo de ce s-a făcut până acum. Vreau să spun două lucruri ca europarlamentar care a participat la două reuniuni anuale ale strategiilor uh, macroregionale în Croația și în Grecia ce se aude cu finanțare? Aveam nevoie alt, de alt instrument financiar ca să finanțăm macroregiunile. După părerea mea, răspunsul e nu. Avem trebuie să mergem înainte în maniera complementarității, a adiționalității, da un alt, uh, dar nu un alt instrument financiar, nu un alt cod în cadrul financiar uh, multianual. Sunt de acord că trebuie să solicităm asistență tehnică, cum s-a spus deja. În al doilea rând, atractivitatea macroregiunilor este importantă, aceste macroregiuni sunt uh, atractive, după părerea mea, nu suficient. Nu suficient pentru regiuni, pentru statele membre, pentru orașe. Ideea este că nu e simplu, nu e atractiv, pentru că nu dă ceva care duce la un rezultat palpabil. Și aici aș vrea să închei ce am spus, și anume aș dori uh, să se facă un raport privind aplicarea, un raport care să vină de la participanții într-unul din proiecte, nu de la noi. E important să știm cum uh, se desfășoară în teren uh, acest lucru. Grecia este implicată în strategia pentru Adriatică și vreau să știu câte părți interesate au luat parte la această strategie, care sunt rezultatele acestei strategii din teren. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și ultimul vorbitor, domnul Zeller. Vă mulțumesc, doamnă președinte și le mulțumesc și experților noștri pentru că ne-au prezentat situația și cum arată totul după eforturile care au fost făcute pentru a ajunge la aceste strategii macroregionale. Acum 8 ani, una din primele mele îndatoriri aici în Parlament a fost să fiu raportor din umbră pentru strategia privind Marea Baltică. Dacă mă gândesc la ce s-a întâmplat atunci, ce s-a întâmplat în cei 8 ani în ceea ce privește implementarea strategiei pentru Marea Baltică, cum a fost fost gândită atunci, pot să spun că nu am ajuns foarte departe. Inițial, colaborările de pe macrostrategie arăta un fel următor. Se căuta o temă, o temă de care sunt preocupate diferite state membre și apoi aceste state membre împreună, bineînțeles, și implicând și autoritățile regionale din regiunile implicate, să ajungă la obiectivul propus. Prima dată pentru regiunea Mării Baltice s-a discutat de chestiunile de mediu din Marea Baltică. Ca mare europeană, lăsând la o parte restul uh, statelor, cum ar fi Rusia, Marea Baltică este foarte afectată de schimbările de mediu și în ceea ce privește traficul uh, naval acolo. Există e foarte aglomerat și de aceea era nevoie de o acțiune comună, de strategii comune, astfel încât să facem față celor două provocări pentru mările interne europene. Ce a urmat? S-au făcut eforturi în strategia pentru Dunăre, ea a fost prioritizată. Dunărea este o arteră economică pentru uh, statele și regiunile de pe Dunăre, adică regiunile foarte puternice economice din Europa, cum ar fi Baden-Württemberg, Austria și noile state membre din Balcani, care trebuia să fie legate de noile state membre, cele din Balcani. Așa că din Baden-Württemberg până în România se dorea crearea unei zone economice. Totul va avea succes doar dacă în aceste regiuni vedem care sunt punctele minus. Aici e foarte important, nu am, asta e foarte important, nu avem nevoie de noi cadre legislative, instrumente avem suficiente, avem fonduri structurale, avem colaborare transfrontaliere în programe interregio. Însă, ce vedem că se întâmplă? Statele care sunt în aceste regiuni unde ne dorim să existe colaborare macroregională, vedem că au alte puncte de vedere în ceea ce privește colaborarea la scară mare. În Polonia vedem o regiune cu trei mări, Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Adriatică. Se încearcă crearea unei să, să găsirea unei colaborări politic, politice între statele de acolo. Am văzut întotdeauna ce se întâmplă cu statele de acolo și ce interese politice au. Și astăzi citeam o informație în ceea ce privește statele membre candidate din Balcanii Occidentali. Uniunea Europeană dorește să le dea un nou impuls. Locul, pove, uh, diferite acorduri pe transport și în alte domenii care ar trebui să impulsioneze aceste regiuni. Șeful de guvern din Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Macedonia se vor întâlni cu reprezentanții în Italia, Franța și Uniunea Europeană în curând. Așa că eu văd că avem acolo macroregiunea Dunăre, care exact, are exact aceleași obiective. Și atunci ce se întâmplă acum dacă se vine cu o nouă inițiativă? Uh, mai avem vreun fel de coerență între diferitele politici regionale în Uniunea Europeană sau nu? Cine ce face? Cum sunt împărțite sarcinile? Cred că și asemenea concluzie ar trebui să tragem astăzi și și pe asta ar trebui să ne axăm pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. A fost o discuție foarte interesantă și foarte lungă. Și acum uh, oaspeții noștri au o provocare reală. Aveți fiecare la dispoziție două minute ca să încercați să răspundeți la întrebările adresate și să spuneți ce părere aveți apropo de această discuție. Vă rog, cine începe? Bun, o să încep eu. Două minute, înțeleg. Cinci lucruri am de spus foarte repede. În primul rând, nu trebuie să ne îngrijoreze ideea de a experimenta. Experimentarea este calea cea mai bună. E un concept care permite uh, o formă de testare și strategiile au vârste diferite, avem o strategie care se apropie de adolescență, doi copii mici, deci trebuie să permitem experimentarea pentru că sunt etape diferite de dezvoltare. În al doilea rând, strategiile macroregionale europeană nu înseamnă împărțirea Uniunii Europene, înseamnă în primul și în primul rând strategii europene deci vorbim despre aplicarea politicilor globale europene într-o zonă teritorială bine definită, într-un context flexibil, sigur. Sunt și alte interese care intervin, cum ar fi politica de extindere, și care are poate un format diferit, dar și lucrurile sigur ne pot încurca, dar uh, că asta este realitatea Uniunii Europene de astăzi și nu trebuie să ne așteptăm ca macroregiunile să facă ceva mai bine decât face Uniunea Europeană la nivel global. În al treilea rând, finanțarea. Ca să spunem foarte simplu, sunt două opțiuni. Adică nevoia de a uh, reduce, pentru că nu vor fi mai mulți bani, și fie uh, strategiile macroregionale sunt recunoscute la uh, programele naționale sau globale la nivel european, adică trebuie să existe o anvelopă pentru strategiile macroregionale, asta ar fi eu știu, s-a menționat aici 5%, 10%, asta poate fi negociat. O altă variantă ar fi să fie programe transnaționale clasice pentru Marea Baltică, pentru regiunea Dunării, dar aici există ideea de resiloizare în programe naționale, iar macroregiunile înseamnă mai mult decât atât. Al patrulea punct strategiile trebuie să fie realmente strategice și am văzut un proiect în care strategiile astea au preluat prea multe obiective. Trebuie reduse obiectivele, trebuie să se definească proiectele emblematice pentru fiecare țară Ehm, nu numai pentru fiecare țară, dar pentru toată macroregiunea. Și să nu uităm de implicarea Parlamentului, de monitorizarea, modul în care Parlamentul European poate să ajungă la Parlamentele Naționale ca să se asigure că și la nivelul acela se dă urmare strategiilor macroregionale. Mulțumesc! Se pare că e posibil să răspundeți chiar și în două minute. Vă rog, doamna, aveți cuvântul. Cred am și eu tot cinci puncte de menționat. În primul rând, mă refer la finanțare. În foarte multe discuții aici se spune că nu există finanțare suficientă. Poate că eu aș, nu o să sun nepopular ce spun eu, dar există bani, trebuie doar să-i coordonăm. E vorba de politica de coeziune, Orizont 2020, programul LIFE, EFSI, conectarea Europei. Sunt foarte multe instrumente financiare. Trebuie să le coordonăm bine. Ieri, în avion, mă gândeam ce se poate face, cum putem să coordonăm lucrurile mai bine. Și mi-a venit o idee în minte, și anume, poate că trebuie să găsim un fel de, eu știu, buzunar nou pentru cooperarea transnațională. Există programe uh, care pot fi folosite. Vreau să mai spun ceva. Nu trebuie să ne bazăm numai pe politica de coeziune în viitor. Acum punem multe pe umerii politicii de coeziune. Spunem că e cea mai mare politică europeană cu finanțare multă și strategiile macroregionale sunt finanțate în general prin politica de coeziune. Dar trebuie să vedem și care este realitatea provocărilor noastre, criza migrației, Brexitul. Cred că trebuie să analizăm, aliniem sursele financiare pe care le avem ca să ne asigurăm că există o bună coordonare. Întotdeauna m-am uh, considerat o persoană care e mai bună la pus în practică decât la vorbit. Deci, cu tot respectul pentru politicieni, cred că treaba cea mai importantă a politicienilor este să vorbească despre aceste strategii, să le sporească vizibilitatea, însă trebuie să facem foarte multe eforturi ca să sporim capacitățile și competențele celor care realmente le pun în practică. Cred că trebuie să ne ocupăm de competența instituțiilor, a organismelor de punere în aplicare, să colaborăm cu cei care chiar pun în practică aceste strategii și care sunt directori de proiect. Astăzi am auzit de mai multe ori uh, că s-a menționat rolul Uniunii Europene și rolul statelor membre și al regiunilor care participă la aceste strategii. Și acum văd că jucăm un fel de joc, nu ne aruncăm găina moartă din grădina unuia în grădina lui alt. Rolul uh, Comisiei Europene ar trebui să fie foarte puternic pentru că punerea în aplicare a strategiilor macroregionale se bazează pe un sistem foarte complex, reguli diferite, proceduri diferite, o serie de instituții și alte organisme care participă. Și cred că uh, rolul comisiei ar putea să fie redus numai într-o singură situație, în momentul în care proiecte de cooperare transnațională ar merge de la sine când n-am avea nevoie să le accelerăm. Și încă un punct pe care vreau să-l menționez. Uh, s-au spus deja multe despre ce, principiul celor trei nu. E un principiu bun, dar în același timp cred că în viitor va trebui să-l uh, reconsiderăm dacă vrem să coordonăm mai bine strategiile macroregionale și să ajungem la rezultate mai bune. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Vă rog, domnul Moldovan, vă mulțumesc. Am 36 de puncte pe care vreau să le aduc în atenția dumneavoastră. Da, acum, serios vorbind, sunt patru chestiuni foarte scurte pe care vreau să le menționez. S-a spus astăzi că trebuie să identificăm valoarea adăugată a strategiilor macroregionale. E un lucru foarte greu de făcut. Pentru mine personal, strategiile acestea se referă la proiecte, se referă la identificarea chestiunilor locale, a proiectelor și se referă la găsirea unei forme internaționale de cooperare. De exemplu, există în orașul Solodvinu, la granița dintre Ucraina și România, există o mină de sare, uh, trece pe acolo Tisa și uh, sarea ajunge în Tisa, ceea ce ucide uh, stocurile de pești și flora din zona respectivă. Iar strategia pentru Dunăre și Comisia Europeană a preluat această chestiune și acum se ocupă de realizarea unui proiect care să rezolve această problemă. Iar fără această strategie regională, problema nu ar fi ieșit la suprafață și proiectul acesta care este pus acum la punct nu s-ar fi născut. Este doar un exemplu din multele exemple încununate de succes uh, care pot fi puse în aplicare și în viitor. Strategiile macroregionale sunt foarte tinere, toți am spus acest lucru și toți suntem de acord cu această chestiune. Și din această cauză, pentru că avem nevoie de experiență, Comisia și Bruxelles în general nu trebuie să lase din mână strategiile macroregionale. Avem nevoie de ghidare, avem nevoie de susținere. Mai avem mult drum de parcurs pentru ca aceste strategii să fie încununate de succes și după cum văd că se evoluează lucrurile, nu vom evolua fără ajutorul Comisiei și fără ajutorul Bruxelului în general. Și ultimul punct, cred că mai am încă din cele două minute, cooperarea dintre strategiile macroregionale trebuie să fie adâncită ca măsură practică pentru a face acest lucru la forumul anual organizat pe 18-19 octombrie la Budapesta ultima sesiune plenară este dedicată găsirii mijloacelor de a adânci cooperarea. Am inventat, am invitat președințiile acestor strategii și sperăm să avem un dialog onest și să găsim pașii specifici pentru viitor. Mulțumesc foarte mult și ultimele două minute. Bun, mulțumesc președinte. S-a vorbit până acum, uh, mi s-au pus cinci întrebări și o să încerc să dau cinci răspunsuri. Mă refer la cadrul financiar uh, și cadrul uh, de resurse umane. Cadrul financiar, după părerea mea, politica de, co- de coeziune este rațiunea de a fi a Uniunii Europene, este plus valoarea, valoarea adăugată a Uniunii Europene și aș putea să vorbesc mult despre această temă și firește problema capitalului uman, a resurselor umane care participă la macrostrategii, așa cum spunea și reprezentanta din Croația, este foarte importantă. Trebuie să întărim capacitatea administrativă, trebuie să întărim asistența tehnică mai ales în noile state membre și în statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene și aș recomanda acest lucru. Ce fel de stimulente, ce fel de capacități de conducere ar trebui să ne concentrăm la nivel regional sau la nivel național? Trebuie să găsim un echilibru. Macrostrategiile trebuie să unifice, să facă Uniunea mai coezivă, nu să o dividă. Nu, pentru că știm foarte bine că diavolul este în detalii, drăcușorul e acolo. Și um, unii vor uh, să agite uh, steagul regional, alții steagul național. Trebuie să ajungem la un echilibru între aceste două extreme și să mergem într-un sens uh, al echilibrului de la caz la caz. Eu am vorbit despre experiența strategiei noastre, care e unică, și se putem da răspunsuri diferite în funcție de diversele macrostrategii despre care vorbim. Sigur, eu recomand echilibrarea. Echilibrarea este necesară. Să delegăm cât mai mult putem, dar e necesară prezența unui comitet central, unui comitet de conducere la nivel central. Dacă macrostrategia este un instrument pentru Uniune și pentru Comisie, ca ele să aibă în vedere chestiunile strategice, evident, asta este plus valoare. Nu? Uh, asta este valoarea adăugată, asta este esența și tocmai de aceea am vorbit la început ideea de am, am menționat la început ideea de promenda, pro, promovare. Sigur că sunt geometrii diferite pentru diferitele strategii, uh, ce politici, nu ce înseamnă politica de coeziune, cum spuneam, este raison d'être, rațiunea de a fi. Guvernanța este o procedură, o procedură care ne poate ajuta, care poate fi simplificată, dar uneori autoritățile macroregiunii sunt cele care vor găsi cele mai bune modalități de guvernanță. Eh, unele elemente devin redultante, altele vor fi lăsate deoparte, unele vor fi evitate, altele vor trece. Cred că am răspuns la cele cinci întrebări și cineva spunea, că cineva din sală spunea că trebuie să îi, îi întrebăm pe oameni dacă știu de existența macroregiunilor. Întrebați-i pe cei din regiunea dumneavoastră pentru, pe care o reprezentați. Care este răspunsul corect la chestiunea aceasta? Dacă uh, este vorba de un răspuns local sau un răspuns la nivelul macro-regiunii și atunci veți avea un răspuns. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tuturor vorbitorilor, a fost o dezbatere foarte interesantă. Mulțumesc reprezentanților Comisiei Europene. Știu că sunteți în sală, dar o să dau uh, Uh, cuvântul reprezentanților comisiei când vom vorbi despre raportul de punere în aplicare. Astăzi ne-am concentrat pe părerea uh, experților invitați la atelier. Vă mulțumesc foarte mult. Suntem în întârziere, ca de obicei, și vom continua cu programul nostru obișnuit. Următorul cadru financiar. Avem un aviz pregătit din partea Comisiei Regii de domnul Derek Vaughan. Și vom asculta acum prezentarea dumnealui, prezentarea avizului și apoi vor avea cuvântul raportorii din umbră. Propunerea pentru amendamente la sfârșitul zilei de luni, 4 septembrie, pentru că trebuie să urmăm calendarul Comisiei competente pe fond, anume Comisia de Bugete. Văd că domnul Olbrecht, raportor de la buget, este astăzi aici, e prezent și el. Domnule Von, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut faptul că Ian se află aici și ascultă dezbaterea noastră. Cred că e foarte util pentru fiecare dintre noi. Recent, acum câteva săptămâni, într-adevăr am avut ocazia în această comisie să avem un schimb de opinii cu privire la următorul CFM. În acel schimb de păreri am vorbit despre ce credeam eu că sunt punctele principale pentru această comisie. De exemplu, am menționat nevoia de a încerca să ne asigurăm că politica de coeziune este adecvată este finanțată în mod adecvat și după 2020. Un lucru care știm că s-ar putea să fie foarte dificil și asta pentru că bugetul va fi unul foarte strâns. Așa că va trebui să ne asigurăm că avem finanțarea de care e nevoie și că politica de coeziune rămâne principalul instrument de investiție al Uniunii Europene. Am menționat de asemenea că eu consider că e nevoie să găsim o cale prin care să facem mai mare publicitate beneficiilor politicii de coeziune. Din păcate, în întreaga Uniune Europeană, Europeană, foarte mulți beneficiari nu știu că sunt beneficiari ai politicii de coeziune. Am văzut acest lucru în Regatul Unit, în țara Galilor și văd da, toate acestea și când mergem în delegație cu Comisia Regii, cu cea de control bugetar. Președinta, doamnelor și domnilor, vă rog, cine nu își dorește să participe la dezbatere cu privire la viitorul CFM, să părăsească sala de reuniune. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze, domnule Von. Mulțumesc, doamnă președinte. E bine când are loc o singură reuniune, nu două sau trei în paralel, cum păreau să arate lucrurile mai devreme. Vorbeam de faptul că e nevoie să uh, fie finanțate proiectele sub politica de coeziune. Cred că la cea reuniune mai spuneam și că trebuie să ne asigurăm că fondurile pentru politica de coeziune sunt bazate în continuare pe granturi și să nu fie crescută uh, dimensiunea împrumuturilor față de granturi. Trebuie să fim foarte atenți la acest fapt. Am mai spus și că ar trebui să ne gândim la a trece la o perioadă CFM 5 plus 5 ca un compromis între uh, Uh, ceea ce există acum, cei care își doresc CFM-ul pe 5 ani și cei care doresc menținerea a 7 ani. Deci 5 plus 5 poate ar putea fi un compromis la care să ne gândim. Am mai spus că eu cred că ar trebui să cerem sinergii sporite între fonduri. Cred că dacă putem să combinăm diferite fonduri, cred că vom putea să avem un impact mult mai mare sunt o parte din punctele cheie pe care le-am discutat în intervenția mea atunci. Le-am inclus pe toate acestea în proiectul de raport pe care le aveți în față, stimați colegi. Am mai avut schimburi de vederi și cu alți colegi și am încercat să includ o majoritate dintre acele puncte exprimate în proiectul meu de aviz. De exemplu, am inclus nevoia ca CFM-ul să fie uh, stabilit cât de repede posibil, astfel încât să apară în reglementările privind politica de coeziune, să înceapă aceste procese cât de repede. Cred că e timpul să avem un nou CFM, pentru că de obicei avem tot felul de întârzieri și astfel se ajunge la probleme în punere în aplicare, în absorție, de aceea e un punct foarte important pentru noi în observațiile colegilor am mai reținut că ar trebui să menționăm provocările pe care le presupune Brexitul pentru Uniunea Europeană. Pentru asta îmi cer scuze foarte mult. Cred că lucrurile se schimbă în Regatul Unit. Vedem că sondajele arată că Există o creștere cu 8% celor care vor să rămână în uh, Uniunea Europeană. Oamenii își dau seama că au făcut o mare greșeală dorindu-și să iasă. Din păcate nu cred că e suficient astfel încât să fie oprit procesul. Însă totuși e o tendință care merge în direcția corectă. Dacă Brexitul va avea loc, atunci implicațiile vor fi uriașe asupra bugetului UE. De aceea trebuie să menționăm și acest fapt în proiectul nostru de aviz. Am menționat și faptul că politica de coeziune, prioritățile politice de coeziune trebuie să fie actualizate astfel încât să facem față noilor provocări. Am discutat despre o parte din aceste provocări, am inclus toate acestea, plus alte lucruri pe care colegii le-au menționat în schimbul de opinii. Toate apar în proiectul meu de aviz și sper că se vor bucura colegii. De când am avut schimbul de opinii și am făcut prima variantă de text a avizului, bineînțeles, uh, am ținut cont și de informațiile din partea Comisiei. Și există acel uh, document de uh, idei din partea comisiei care cred că trebuie să-și găsească locul și în avizul meu, așa că mă voi gândi și voi depune și eu niște amendamente astfel încât să țin cont și de o parte din Uh, cele spuse de Comisarul pentru Bugete în documentul redactat. De exemplu, cred că ar fi bine să menționăm plus valoarea politicii de coeziune. Cred că e important să putem demonstra faptul că politica de coeziune are un impact, că e eficientă și face diferența pe teren. Dacă ne dorim o politică eficientă de coeziune pe viitor, trebuie să ne axăm pe performanțe, pe rezultate pe o politică de coeziune care, într-adevăr, vine cu o valoare adăugată. Vreau să mai introduc toate acestea în text. Și apoi, cum spuneam și în trecut, întotdeauna trebuie să spunem că fondurile pentru politica de coeziune trebuie să fie disponibile tuturor regiunilor, pentru că dacă citiți documentul de la Comisie, veți vedea că se se axează pe acest fapt. Întotdeauna am spus, e important ca orice regiune din Uniunea Europeană să poată beneficia din fondurile din politica de coeziune. Și cred că și noi ar trebui să menționăm acest fapt în avizul nostru. Ar trebui să spunem ceva și despre faptul că ne dorim un set de reguli pentru toate fondurile. Uh, Documentul depozit în partea Comisiei face asemenea sugestii, se gândește la un fond unic și aș vrea să știu ce cred colegii despre această idee. Cred că ar trebui să avem un singur set de reguli. Ce părere aveți despre un fond unic? Eu văd care ar fi punctele atrăgătoare, dar mă gândesc la alți, la alți colegi din Comisia pentru Ocupare, de exemplu, care nu ar considera asemenea sugestie ca fiind foarte atractivă. Așa că mă interesează să văd ce cred colegii. Plus, ar trebui să spunem ceva de condiționalitatea ex ante, de consolidarea capacităților, toate aceste chestiuni au fost chestiuni cheie în programul actual. Știu că în multe regiuni există sentimentul că una dintre probleme în ceea ce privește resursele în acest moment are de-a face cu dificultățile legate de condiționalitățile, condiționalitățile ex ante. Nu au putut să cheltuiască banii, poate ar trebui să spunem câte ceva și despre acestea. Acestea au fost uh, lucrurile pe care le-am introdus în avizul meu și Apoi, cred că după publicarea documentului Comisiei trebuie să mai introducem anumite aspecte acum. Așa că aștept cu nerăbdare părerile colegilor pe toate acestea, astăzi și pe viitor, colegi, raportori în umbră care doresc să mai intervină și aștept cu nerăbdare amendamentele care trebuie depuse până la data de 4 septembrie. Sunt deschis la discuții pe toate punctele cu colegii. Stimați colegi, e un aviz important pentru Comisia Regii pentru că ne oferă șansa de a ne face cunoscute părerile în legătură cu CMF, CFM și viitorul politicii de coeziune și poate și cum se arată următorul CFM. Așa că, într-adevăr, e o șansă să ne exprimăm părerea și sunt convins că uh, colegii vor să o facă și de aceea sunt importante și amendamentele care vor fi prezentate. Mulțumesc foarte mult. Acum, raportorii din umbră, doamna Spirachi, sunteți prima. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și raportorului. Ați pregătit foarte bine acest uh, aviz și eu vreau să vorbesc de documentul comisiei. Vreau să spun că e important ca problemele noastre să fie menționate și să menționăm și flexibilitatea în avizul nostru. Flexibilitatea ei importantă și de aceea noi, cei din Comisia Regii, ar trebui să menționăm această flexibilitate și care legătura acesteia cu mijloacele financiare sub fondul de coeziune. De aceea mi-aș dori să fie menționată și complementaritatea și adiționalitatea fondurilor. Pentru că există uh, această tendință pe care cred că nu o mai putem inversa. Și da, ceea ce s-a decis acum șapte ani și hotărât acum șapte ani a fost corect, însă acum vorbim de efectul de pârghe al banilor din fondurile EFSI, din bugetul european, dar și banii din proiectele, cum ar fi Orizon 2020. Un alt proiect care, într-adevăr, e unul foarte important, dar aici nu sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Avem nevoie de reguli pentru fiecare fond și nu de reguli valabile, un set de reguli valabil pentru toate fondurile. Apoi, plus valoarea politicii de coeziune. Aceasta trebuie să capte o vizibilitate mai mare, vizibilitate mai mare prin avizul nostru și trebuie să fie pusă în legătură nu doar cu, prin intermediul uh, statelor membre prin intermediul universităților, OMG-urilor și IMM-urilor și acestea sunt importante. Mulțumim acum doamna Toma și ceară cuvântul. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc raportorului nostru care a inclus multe din propunerile noastre în aviz. Voi reveni foarte pe scurt asupra raportului. Suntem conștienți de faptul că există puncte minus în planificarea financiară, că există probleme care au dus la acumulare de facturi neplătite și arierate fără precedent. cele care s-au transferat din CFM-ul precedent în cel actual. Pentru 2012-2020, de la începutul programelor, lucruri care au fost transferate din programele precedente și ar putea afecta creșterea pe viitor. E nevoie de soluții structurale pentru toate aceste probleme înainte de uh, a se termina CFM-ul actual și trebuie ca toate acestea să nu se regăsească în perioada viitoare. În uh, Trebuie să fie adoptat un nou CFM înainte de 2018. Dacă ne dorim ca să avem un, uh, o adoptare rapidă a unui nou cadru financiar multianual și ne dorim să nu fie în întârziere, atunci trebuie să fie plătite facturile din anii precedenți. Trebuie să avem o abordare coerentă în ceea ce privește politica de coeziune și trebuie să existe un anumit grad de stabilitate. Regulile trebuie să fie mai bine puse în aplicare și finanțarea trebuie să fie mai eficientă. Continuitatea poate să-și aducă aportul la o utilizare mai bună a mijloacelor Uniunii și de aceea Comisiei competente pe fond îi reamintesc faptul că trebuie să fie modificate cât de puțin posibil regulamentele care sunt puse în aplicare pe piață și în ceea ce privește achiziția publice, astfel încât să putem să rezolvăm problemele din perioada precedentă. Următorul vorbitor sunt eu, voi continua în limba bulgară. Vreau să-i mulțumesc domnului Von pentru acest aviz. Am spus de la început că pot să sprijin acest aviz. Ne-ați spus cât de importantă e legătura e politica de coeziune pentru obiectivele Uniunii Europene și trebuie să ținem cont de provocările cu care avem de a face în acest moment pe care trebuie să le depășim. Ne-ați vorbit și despre flexibilitate și nevoie de flexibilitate în CFM și să putem face față și obstacolelor pe care nu le putem prevedea acum. Și Trebuie să tragem atenția și Comisiei cu ceea ce se întâmplă cu fondurile europene pentru investiții strategice, cum pot fi făcute anumite uh, combinat între fonduri și, combin, și o combinație și cu alte, o combinare și cu alte instrumente financiare. Și apoi să ținem cont și de investițiile private care pot să intervină aici și de diferitele efecte care vor reieși de aici. Cum spune și avizul, e important să existe o sinergie și cu celelalte programe și inițiative. Sprijin și poziția exprimată pentru un termen de 5 plus 5 ani pentru CFM și în ceea ce privește un buget limitat în CFM. Trebuie să fim mai uh, atenți pe activitățile care pot să ne ajute la o creștere și la o situație mai favorabilă. De exemplu, și în lupta împotriva schimbărilor climatice, nevoie de fonduri suficiente, trebuie să ne asigurăm că reușim să creăm o plus valoare pentru aceste programe în CFM. În acest context subliniez faptul că e foarte important să fie crescută colaborarea europeană a programelor Interreg. Sunt într-adevăr foarte importante, un factor cheie pentru pentru Uniunea Europeană sunt uh, niște proiecte locale transfrontaliere care există în întreaga Uniune Europeană. Bugetul european trebuie să fie complementar bugetelor naționale. Nici bu- și foarte important mai e acest uh, CFM și pentru că întregul proces are nevoie de reforme structurale astfel încât să ajungem din nou la un context pozitiv pentru investiție, nevoie de mai multă transparență pentru cetățeni și trebuie să fie crescută vizibilitatea instituțiilor europene. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că procesele sunt unele transparente. CFM-ul până în 2020 trebuie să fie suficient de flexibil, să existe diferite tipuri de finanțare, e nevoie de colaborare, de acțiune, de creștere și nevoie de o legătură puternică între um, tot ce se întâmplă aici semestrul european. Aceasta, acesta a fost aportul meu ca raportor din umbră și acum continuăm cu raportorii din umbră. Domnul Molis, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În numele raportului din umbra al grupului nostru politic, vreau să îi mulțumesc raportorului pentru faptul că a făcut o muncă foarte bună. Noi suntem de acord cu multe dintre propunerile făcute de raportor și cu schimbările care au fost propune, propuse. Însă, cel mai important din punctul nostru de vedere e faptul că trebuie să insistăm pe faptul că și Comitetul Regiunilor trebuie să spună că trebuie să rămână aceste, aceste dezvoltări și după Brexit. După Brexit există anumite pericole în ceea ce privește dezvoltările din domeniu. Am ascultat cele spuse de raportorul nostru, dar în primul rând trebuie să se discute despre rezultatele pozitive ale politicii de coeziune, trebuie să cadă accentul pe ele. Uh, și trebuie să se spună și ce s-ar putea întâmpla dacă nu, ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat o politică de coeziune. Cu toate că există politica de coeziune, în ultimii ani vedem totuși că în, ultimul, în ultimii ani a existat o creștere a dezechilibrelor. Dar dacă nu am fi avut politică de coeziune, atunci dezechilibrele ar fi fost și mai mari și inegalitățile și mai mult cum sunt pot fi folosite aceste fonduri. Suntem de aceeași părere cu raportorul. Ar trebui să existe o formă de excedent și nu de credit. Și sunt de părere că documentul redactat de Comisia Europeană, acel document ascunde și anumite pericole pentru politica de coeziune pericole pentru că s-ar putea să existe o foarte flexibilă interpretare a cuvântului flexibilitate, în termeni mai concreți. Doamna Crețu, care este comisarul nostru, care ne sprijină și o sprijinim și e bine așa, însă, din păcate, în comisie există și oponenți. Există și cei care sunt împotriva politicii de coeziune și care încearcă să o slăbească. De aceea și noi trebuie să ne asigurăm că apărăm politica de coeziune de dușmanii săi. Avem nevoie de simplificare, sunt de acord, dar nu înseamnă că avem nevoie de un fond unic. Nu, de reguli pentru fiecare fond, dar dacă am avea un singur fond, atunci cred că ar fi mult prea periculos. Intervalul de 5 plus 5 ani cred că ar trebui să fie sprijinit, așa cum ne-a propus raportorul nostru. Grupul nostru politic va depune amendamente și ne dorim să ne aducem aportul la acest aviz, astfel încât avizul nostru, avizul regii, să fie unul foarte bun să ajute, să ajute politica de coeziune. Mulțumim, domnul Rope are cuvântul. Colegos, iš tikrųjų manau, kad šis klausimas arba šis <clears throat> artimiausias ateities. Mulțumesc, le mulțumesc colegilor mei Consider că politica de coeziune e una foarte importantă pentru noi. Această chestiune este una foarte importantă. Important să ne gândim la viitorul politicii de coeziune. Avizul este unul foarte bun. Raportorul a ținut cont de toate punctele de vedere. Dacă e să discutăm despre efectele negative ale Brexitului, dacă acestea vor exista, se vor resimți și asupra politicii de coeziune. De aceea, e important să le spunem, să le spunem și colegilor din celelalte comisii și comisie europene, să le spunem că politica de coeziune nu e mai puțin importantă față de alte politici. Nu se poate ca politica de coeziune să fie povara cea mai grea. Există diferențe între statele membre cu privire la politicile regionale, felul în care se dezvoltă, arată acestea. Ar fi bine dacă o parte din mijloacele financiare, până la 30%, de exemplu, ar ajunge în politica, care ajung la politica de coeziune, să, ajung, să ajungă în regiunile din toate statele membre, indiferent de cât de puternice sunt acestea sau cât de puternică e politica lor de coeziune. Anumite regiuni primesc, nu primesc deloc finanțare. Există, de exemplu, instrumentul Leader Plus, care există în toate regiunile, folosit în toate regiunile și am putea să ne lăsăm ghidați de principiul conform căruia finanțarea poate fi prevăzută, poate fi pusă la dispoziție o anumită finanțare și regiunilor care până acum nu au primit deloc o asemenea finanțare. Politica de investiții E și ea foarte importantă aici, în regiunea mea, în regiunea Baltică. Are o pondere de 10% și nu există în continuare mijloace financiare pentru perioada, perioada, perioada, viitoarea perioadă până în 2020. Cât timp există asemenea viduri, există și mari întârzieri care duc la datorii, facturi restante, totul se transferă pe următoarea perioadă, așa că se înregistrează programe. Așa că și acest principiu trebuie să îl rectificăm. Următorul vorbitor. Renale è stato delineato due settimane fa con il forum Acum două săptămâni am avut o prezentare a noi perioade din partea domnului comisar Oettinger și domnului comisar Crețu ehm, în uh, cadrul uh, documentului de reflexie viitorul Uniunii Europene, ceea ce are, bineînțeles, repercusiune asupra politicii coeziune. Avizul de Von uh, are o serie de idei care sunt de acord și anume că trebuie să ajungem la un acord privind CFM pentru a ne permite să putem lua decizii și să putem negocia politicile de coeziune, planul politicilor de coeziune cât mai degrabă cu putință și trebuie să ne asigurăm că avem suficient, suficientă finanțare pentru um, pro, proiectele pentru cetățeni. ISF uh, este foarte important, de pildă, în ceea ce privește viabilitatea subvențiilor versus instrumentele financiare, aș dori să adaug celor spus și anume că acestea pot fi folosite numai dacă se garantează și dovedește plus valoarea uh, măsurată față de, un, față de o rată de risc. În ceea ce este preferința pentru cadrul financiar multimilion și abordarea 5 plus 5, încă o dată aș dori să vă spun că este foarte important să avem o revizuire de la jumătatea parcursului în această perioadă de 5 ani. În timpul negocierilor, a, privind uh, dezastrele naturale, am putut să facem mai credibilă politica de coeziune și uh, mai bine adaptată noilor uh, provocări. Criza migrației, de pildă, precum și chestiunile legate de securitate și apărare, ar trebui să fie rezolvate cu alte instrumente decât cele a, ce aparțin politicii de coeziune. Și nu în ultimul rând trebuie să ajungem la un raport, la un acord uh, care să fie benefic ambelor părți cu Marea Britanie, fiindcă cetățenii europeni nu mai pot să aștepte uh, un cadru legislativ la nesfârșit sau să rezolvăm lucrurile pe ultima sută de metri. Cu toții trebuie să îmbunătățim politica de coeziune, să o facem mai credibilă, mai eficientă și mai bine țintită către nevoile reale ale regiunilor noastre și trebuie să evaluăm îndeaproape programele și proiectele care sunt derulate la nivelul regiunilor în statele pentru a ajunge la un echilibru între nevoia de a simplifica procedurile și și controlele necesare asupra banilor cheltuiți. Mulțumesc! O să dau acum cuvântul domnului Varcalsel Siso. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. De câteva luni tot încercăm să vorbim despre viitorul politicii de coeziune și știm că în cadrul uh, multianual financiar pentru 2020 pornim de la ideea că e, ieșirea uh, Uniunii Marii Britanii va duce la un cutremur pentru că este un contributor net. Și sunt foarte multe în joc atunci când negociem, așa încât trebuie să urmărim lucrurile îndeaproape. Dar Brexitul nu va fi singura chestiune care se va dezbate privind viitorul politicii de coeziune. Pentru că ne gândim la propunerea Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual. Trebuie să mergem cu multă grijă ca să evităm ca noile provocări cu care ne confruntăm să atingă dimensiunea europeană a coeziunii. Iar la această comisie trebuie să vedem care sunt instrumentele cele mai bune pentru a promova coeziunea și dezvoltarea economică eu știu, ajutoare rambursabile, subvenții, instrumente financiare, poate o combinație în toate aceste elemente, concentrându-ne mai mult pe tematică. Toate soluțiile sunt uh, în discuție și orizontul lor, ceea ce mă preocupă, uh, se profilează provocări privind valoarea adăugată creată de politica de coeziune. Trebuie rezultatele să fie tangibile și să ne apărăm astfel încât nimeni să nu pună la îndoială ideea că trebuie ca această politică să fie consolidată ca principalul instrument de investiție al Uniunii. Trebuie să mergem în sensul simplificării. Spunem acest lucru la această comisie de când a început această nouă legislatură, iar propunerea pentru noul cadru financiar multianual trebuie să reflecte progresele în acest sens. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnul Van Mildenburg. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc să să vă mulțumesc și uh, o să vorbesc în continuare în engleză cu accent olandez, spune vorbitorul. S-a spus deja că Uniunea Europeană și politica uh, regională va fi uh, afectată, fiindcă uh, și dumneavoastră a spus pe bună dreptate că e nevoie să se majoreze bugetul, dar uh, din cauza Brexitului se va face simți impactul asupra cooperării interregionale în Europa, care reprezintă cooperare transfrontalieră și uh, transnațională. Deci haideți să nu ne facem iluzii că vom uh, avea o politică care rămâne neschimbată. Bineînțeles, uh, asta este părerea mea personală. Cred că ar trebui să facem tot ce ne stă în putință pentru a a avea o politică de coeziune 2.0, unde să, nu spunem neapărat că este o revoluție, dar uh, să încercăm să o dezvoltăm așa cum trebuie, punând mai mult accent pe, uh, pe performanțe, rezultate și pe nevoile reale în Europa, care trebuie să fie finanțate cu uh, banii de la fondurile de investiții și structurale. Apoi, uh, Um, trebuie să, să, pune, să fie pusă la oaltă instrumente de finanțare inovatoare, iar alineatul 3, după părerea mea, este prea defensiv. Granturile și instrumentele financiare uh, sub umbrela EFSI există și un EFSI 3.0 acum. Acestea trebuie să fie făcute, uh, trebuie să fie posibile gruparea acestora, ceea ce oferă posibilități noi de investiții în Europa. Și apoi, am o întrebare, fiindcă perioada de 5 plus 5 pune întrebarea când trebuie să facă evaluarea. Acum avem o evaluare la jumătatea parcursului. Aceasta se aibă loc la, după 2 ani și jumătate. Știm că de fiecare dată când avem o evaluare de la jumătatea parcursului, nu avem, niciodată nu avem suficient material, suficiente informații pentru a avea o evaluare cum trebuie, care să ne permită să tragem un învățăminte pe urma perioadei anterioare. Deci mă întreb dacă o să facem după 2 ani jumătate sau după 5 ani. Și asta ar fi o posibilitate. Sunt de totul de acord, domnule raportor, cu ce ați spus uh, în ceea ce privește faptul că politica de coeziune ar trebui să acopere toate regiunile europene, pentru că există foarte multe nevoi, chiar și în regiunile dezvoltate, e nevoie de a consolida cercetarea, dezvoltarea, inovarea. Acestea sunt lucruri extrem de importante și mă bucur foarte mult că atunci când discutăm despre uh, elementele, componentele politice de coeziune, se face referire la includerea tuturor regiunilor europene. Și, în încheiere, uh, ceva ce mai degrabă trebuie să dea de gândit când vorbim despre CFM, Întrebarea este dacă nu ar fi mai înțelept să începem discuția în ceea ce privește fondurile, pe cum Fondul European pentru Ajustare la Globalizare și modul în care se poate include acesta pe viitor poate și în fondurile structurale și de investiții trebuie să se regândească sfera de aplicare și să ne gândim la acest lucru. Dar eu nu caut acum Sfântul Graal, ci vreau să facem mai mult cu mai puțin bani ai contribuabililor pentru politica de coeziune, fiindcă cred că aceasta mă tem că va fi o realitate și cred că, așa cum au spus și alți colegi, trebuie să ne alegem bătălire și să devină din nou uh, măreață politica de coeziune, așa cum au zis și americanii. Mulțumesc, doamna Bresso. Grație, președinte. Ehm, mulțumesc, doamna președinte. Și eu aș dori să mulțumesc uh, colegului nostru pentru activitatea desfășurată. privind bugetul și se mulțumesc pentru angajamentul său și pasiunea sa. Dacă ne uităm la articolul 3.11 punctul și 10 în tratat uh, privind prevederile financiare, ne dăm seama că principiul călăuzitor, călăuzitor al tratatului este că dacă există noi funcții, competențe, noi politice, este nevoie de noi resurse. Dar aici dezbaterea se concentrează asupra uh, resurselor care pot fi uh, reduse de la politici importante, agricultură și coeziune, pentru a folosi banii pentru alte scopuri. pentru a umple lacuna de finanțare pe care o va cauza Brexitul, ceea ce nu este normal uh, raportul privind resursele proprii și studiul grupului la nivel înalt privind resursele proprii ne arată că se poate, se pot uh, găsi resurse proprii pentru bugetul Uniunii Europene, fără să fie acest lucru în detrimentul cetățenilor, ci uh, controlându-se globalizarea. Știți de ce vorbesc? Este vorba, aici este uh, subiectul unde trebuie să facem presiuni. Resursele tradiționale ar trebui să, re, să rămână la politica de coeziune. Așa cum am constatat la ultimul for, politica de coeziune se întoarce acum către funcția sa inițială, rolul său inițial. Criza economică nu a putut uh, fi rezolvată doar uh, cu politica de coeziune. Au mai fost nevoie și de alte instrumente, bineînțeles. Dar politica de coeziune Într-o vreme în care noi, în perioada în care ieșam din criză, și-a jucat rolul inițial de a reduce diferențele și de a consolida convergența între țările Uniunii Europene. Și asta este rolul său primordial până la urmă. Așadar, trebuie să cerem Comisiei și Consiliului cu fermitate să ia o decizie fundamentală. Politica de coeziune va rămâne o politică pentru toate regiunile? Și dacă da, cred că am putea să cerem un nou regulament care să fie întocmit în paralel, pe lângă CFM. Altfel, îmi cer scuze să-mi închid telefonul. Știm, sigur, că în mandatul acesta nu vom reuși să facem să se adopte noua politică de coeziune, ceea ce înseamnă că irosim trei ani din cauza perioadei electorale, trei ani de politică de coeziune. Și vor mai trece câțiva ani, cel puțin, în care nu vom avea politică de coeziune, fiindcă nu va fi fost adoptat regulamentul, ceea ce nu ne va permite să facem economie. Lucrurile trebuie să se desfășoare în paralel. Consiliul și noi trebuie să luăm o decizie în ceea ce privește faptul că politica de coeziune trebuie să fie pentru toate regiunile. Iar apoi putem să ne ocupăm de regulamente. Fiindcă dacă excludem, dacă constatăm că se exclud unele regiuni, atunci ne vom bloca și vom pierde un mare prilej în ceea ce vește viitorul politice de coeziune. Domnul Van Nistelrooy, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că poziția lui Derek Von este foarte interesantă. Perspectiva Marii Britanii, care ne dă prilejul să constatăm că uh, sprijinul uh, acordat Brexitului este în scădere. Acum avem un nou slogan, uh, exitul Brexitului ceea ce are repercusiune asupra documentului nostru. Ar trebui să-l folosim pentru a transmite un mesaj limpede în care să uh, vorbim despre elementele constitutive din raportul Vesfalt. Trebuie să spunem foarte clar că trebuie să consolidăm plus valoarea și că documentul și că domeniul nostru de politici este cel mai bun loc pentru asta. Simplificarea nu, simplificarea nu este suficientă doar la nivelul vorbelor goale. Ar trebui să uh, folosim și pachetul Omnibus, de pildă, în acest scop și uh, a venit vremea să nu mai facem asta. Iar acest document de discuție a trebuit să ne permite să dăm pagina și să depășim blocajele din trecut. Trebuie să fie sprijinite toate regiunile și să existe despăgubiri pentru regiunile defavorizate, dar cel mai mult trebuie să ne intereseze uh, economia cunoașterii. S-a vorbit de finanțare de 35 de miliarde, 60, dar nu se vorbește prea mult când vorbim despre, despre acest lucru când vine vorba de reformarea orizontului 2020. Aceasta este adevărata poveste a Europei uh, bazate pe inovare. Trebuie să avem uh, produse inovatoare și nu avem timp de pierdut. Acest lucru trebuie spus uh, sus și tare. Nu mai avem timp de pierdut. Adevăratul risc este că dacă nu mai vorbim despre un fond unic, că dacă vorbim despre un fond unic, pierdem timp. Cred că trebuie să cerem comisiei să ofere la timp CFM-ul și să fim pregătiți. Iar dacă va trebui să schimbăm uh, ratele de finanțare, foarte bine. Dacă avem mai puțin bani, trebuie schimbate structurile și noi ar trebui să... Nu văd de ce n-am putea face acest lucru. Apoi, am reprezentat comisia la Consiliul Informal de la Malta. Și dacă asculți ce spun statelor membre, îți dai seama că uh, spun și ele același lucru vorbiți despre faptul că revizuirea păcii coeziune ne va oferi instrumente care, cu plate, vor putea aduce schimbări structurale. Slovenia și nu numai au declarat uh, lucruri asemănătoare. Deci statele membre care sunt de acord cu ideea schimbărilor la nivelul politicii de coeziune, nu vorbesc numai aici, nu este vorba numai despre investiții, este vorba despre faptul că acest instrument ne poate ajuta să uh, schimbăm modul în care se, uh, se acționează în nivelul orașelor și regiunilor. Deci ar trebui să, sprijin, să, să subliniem rolul statelor membre, bineînțeles. Noi suntem pentru rolul regiunilor, dar și statele membre joacă un rol important când vine vorba de a, uh, obținerea cofinanțării. Avem uh, și uh, acordul cu statele membre care trebuie semnat. Deci, statele membre trebuie să aibă un rol mai important și acest lucru va figura în uh, discuțiile cu Consiliul. Consiliu și există dorința de a se oferi în continuare sprijinul Uniunii Europene. Noi vom înainta și amendamente în acest sens. Dar trebuie să spunem foarte clar că suntem gata să facem asta. vom, ne ocupăm acum de o rezoluție ca să ajungă în plenară privind flexibilitatea și s-ar putea să ajungă în plenară în octombrie, conform calendarului actual. Trebuie să ne asigurăm că acest document are, va fi uh, sufletit același, uh, aceeași energie și peste 5-10 ani vom putea, 5-6 ani vom putea poate avea un nou regulament care va reprezenta un efect pozitiv a acestui raport. Mulțumesc și acum ultimul vorbitor, Domnul Albrecht. Yes, uh, thank you. Thank you, Chair. And, uh, uh, uh, Mulțumesc. Derek a făcut o treabă foarte bună, mai ales în ceea ce privește elementele adăugate după documentul de reflexie. Pentru comisia noastră, importante sunt două elemente. Viitorul poliției de coeziune, care va fi discutat în multe documente în următoarele luni, și al doilea element reprezintă uh, politica de coeziune în contextul CFM. Primul element este de mai mare amplitudine, al doilea este mai restrâns, se referă mai degrabă la principii. Principiile politice de coeziune în contextul CFM. Întrebarea care se pune, într-adevăr, este dacă, dat fiindcă Parlamentul va avea uh, rezoluția Comisiei la bugete votată la plenară în octombrie, deci membrii regii pot să depună amendamente înainte de a ajunge rezoluția în plen. Va fi votată la buget în septembrie și în plen mai tot în, în octombrie. Și aceasta va fi reacția la propunerea comisiei. O, o declarație politică până la urmă. Deci, de ce este o declarație politică? Pentru că întrebările uh, la comisia noastră sunt următoarele. În primul rând, Comisia Regii își dorește să, acțion- să lucreze în cadrul propus de, la, de comisie, șase scenarii. În patru dintre acestea, politica de coeziune este redusă, într-un singur scenariu rămâne deschisă, sau preferăm să lucrăm uh, în paralel cu aceste scenarii, așa cum a spus doamna Bresle, și anume să punem pe masă elementele politicii de coeziune și să nu discutăm unul de cele cinci scenarii, știind prea bine care sunt limitele acestea, să vorbim despre viitorul politicii de coeziune. Și pentru a simplifica lucrurile, întrebarea este, peste tot, la nivel regional, local, național, vorbim despre câți bani vom avea, și apoi creăm politicile sau mai întâi creăm politicile și după aceea discutăm despre bani. Aceasta este principala problemă, fiindcă dacă începem să discutăm despre bani, vor fi mai, mai puțin bani. Deci discuțiile apoi vor fi despre cum să restrângem politica de coeziune și nu din potrivă cum să dezvoltăm. Și dacă facem lucrurile invers, vom discutăm mai întâi despre politica de coeziune și viitorul acestea și apoi acest, acesta vor avea consecințe financiare, dar până la urmă nu există o soluție bună, sincer să fiu, dar voiam să vă spun că în primul rând va trebui să avem uh, discursul lui Juncker privind starea Uniunii în septembrie, în care uh, sunt convins că va introduce și un elemente în ceea ce privește dezbaterea politicii de coeziune. Asta în septembrie. Apoi, în octombrie, vom vota în plen rezoluția privind documentul de reflexie cu privire la finanțarea viitoare a Uniunii Europene. Mai apoi, vom colabora cu raportorii de aviz de la mai multe comisii în ceea ce un raport de propria inițiativă al Comisiei pentru Bugete, unde vor colabora toate celelalte comisii. Acest raport va fi votat la sfârșitul lunii martie. Apoi, Comisia va da o propunere legislativă în luna mai, iunie poate. Deci acesta va fi începutul unei uh, dezbateri uh, dificile, dar uh, scurt, de 6-7 luni. Deci totul trebuie să fie pus la punct în prealabil. Vreau să vă spun că uh, trebuie să, trebuie să colaborăm cu mai multe comisii, dar această decizie politică, despre ce vorbim aici, ce vorbim mai întâi, politică sau de bani, cu ce începem, asta trebuie să fie uh, hotărât la uh, comisie, vă sugerez eu altfel, vom, ne vom pierde în amănunte și nu este momentul potrivit pentru asta. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. O să întrerup puțin discuția ca să-mi cer scuze față de domnul Valcarcel Seso. Suntem foarte mare întârziere uh, apropo de dezbaterile de dimineață, deci dacă acceptați, domnule Seso, putem uh, să reorganizăm sesiunea de după amiază și să discutăm uh, avizul dumneavoastră în sesiunea de după amiază, de la 4.45. Sunteți de acord, domnule Siso? Da, vă mulțumesc foarte mult. 4.45, 16.45, pentru că suntem în întârziere acum și domnul Valcarcel Siso trebuie să plece. Vă mulțumesc foarte mult. Știu. Din punctul meu de vedere nu e nicio problemă, din contră. Dacă restul uh, colegilor consideră că se poate așa, eu vă mulțumesc foarte mult. Problema este că am un angajament eh, pe care nu-l pot evita în acest moment. Este organizat de diversele delegații spaniole și nu pot să lipsesc. E la două și jumătate. La 12 și jumătate, mă scuzați. Deci ideea era ori să intervin acum și să nu rămân la dezbatere. Pe mine mă interesează nu neapărat ce spun eu, pentru că știu ce spun eu, ci ce spuneți dumneavoastră, ca să puteți să îmbogățesc avizul. Așa încât vă mulțumesc dumneavoastră și restul colegilor ca să putem amâna după amiaza uh, la ora 16.45 după amiaza. Vă mulțumesc foarte mult! Avem posibilitatea să prelungim reuniunea de acum, dar domnul Valcarcel Siso nu poate să rămână ca să audă ce spun colegii și dorește să rămână. Poate că asta e cea mai bună soluție. La 16.45 după amiază vă mulțumesc foarte mult. Vom continua acum discuția. Mai avem încă 10 minute până la 12 și jumătate. Domnul Monscur dorea să ia cuvântul, dar vă rog pe scurt, pentru că facem o excepție. Doamnă președintă, stimați colegi, Aș vrea să spun câteva cuvinte. Sunt de doi ani și jumătate europarlamentar și întotdeauna am auzit uh, multe voci ridicându-se din partea aleșilor care pun sub semnul întrebării politica de coeziune, fondul de coeziune. Astăzi n-aș vrea ca Brexitul să fie paravan sau pretext pentru a pune sub semnul întrebării politica de coeziune. Chiar dacă putem să-i reproșăm acestei politici diverse lucruri, eu știu, insuficiențe sau altele, dar s-au făcut foarte multe lucruri și a permis uh, țărilor insulare să își poată dezvolta teritoriul și să dezvolte infrastructura. Și vreau să mai spun ceva, deși e târziu. În momentul în care are loc un accident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 prima idee care îți vine nu este să-i amputezi piciorul omului, ci să vii cu remedii, să corijezi lucrurile, să l vindeci, nu? Deci nu să-i amputezi piciorul. Și spun asta colegilor. Nu trebuie să punem sub semnul întrebării politica de coeziune, chiar dacă să ne confruntăm cu dificultăți. Trebuie să o menținem pentru ca pe teritoriile noastre să se dezvolte armonios în interesul populațiilor noastre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Din partea Comisiei Europene, domnul Gheland, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt și o să vă bucure acest lucru. Salutăm această contribuție pentru discuție după 2020. Îl, verific, îl felicităm pe domnul Von, felicit toată Comisia pentru o abordare consecventă mai ales dacă analizăm uh, și raportul doamnei Westphalen, uh, care, deci există o foarte bună coordonare între diversele rapoarte și avize. Vreau uh, să fac o remarcă generală care a fost menționată și de domnul Von. Cred că ar fi util dacă anumite elemente identificate în documentul de reflexie ar fi apoi reluate da, cum spunea domnul Von, lucrurile s-au rezolvat deja și au fost reluate. Scopul documentului de reflexie este să stimuleze dezbaterea și discuția, nu oferă răspunsuri uh, la, în această etapă a procesului, dar vreau să subliniez și salut susținerea pe care am văzut-o pentru vizibilitatea îmbunătățită și aspectele de comunicare ale politicii. Uh, s-a subliniat importanța flexibilității pentru perioada de programare următoare și, de asemenea, uh, s-a susținut uh, simplificarea radicală. Simplificare radicală, accentuez acest lucru, adică nu e o simplificare normală, obișnuită. Provocarea este cum să fim radicali și să menținem și continuitatea față de regulile existente. Nimeni nu pune sub semnul întrebării cele trei principii. Ideea este, greutatea este cum să le transpunem în textul de reglementare, cum să se aplice și aștept să colaborez cu Comisia și cu europarlamentarii pe aceste teme. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Von, aveți acum cuvântul. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. S-a manifestat mult consens uh, la nivelul colegilor în această dezbatere și uh, cu comisia. Toată lumea este de acord că trebuie să demonstrăm uh, nu, plus valoarea că e nevoie să se adopte un cadrul mult, financiar multianual fără întârziere, să găsim sinergiile, să vedem modelul de împrumuturi nerambursabile. Alți colegi s-au referit la includerea EFSI în aceste sinergii. S-a manifestat consens la nivelul regiunilor uh, care trebuie să primească bani din politica de coeziune am menționat în raportul meu importanța vizibilității, sporirii vizibilității politicii de coeziune și a proiectelor finanțate prin această politică. Uh, e vorba de beneficiari. Să există mult consens și s-au adus în discuție și alte probleme privind calificarea sau um, o serie de colegi s-au referit la importanța flexibilității și au menționat acest lucru în proiectul de raport. Toți vrem să ne asigurăm că există flexibilitate la nivelul fondurilor politicii de coeziune. Trebuie să putem reacționa, să răspundem în momentul în care se schimbă situația. Trebuie să, să fim atenți uh, în cadrul, uh, eu știu, cadrului uh, financiar multianual, pentru că nu vrem ca fondurile politicii de coeziune să fie cumva deturnate și să financeze altceva, pentru că s-a mai întâmplat în trecut. Sigur, e nevoie de flexibilitate, dar trebuie să fim atenți cum se aplică flexibilitatea în CFM. Uh, atenție mare aici. Și apoi uh, termenii CFM-ului uh, trebuie să ne gândim la 5 plus 5, chestiunea 5 plus 5, când se face revizuirea intermediară care trebuie făcută, ar trebui să fie după 5 ani. În felul acesta am vedea ce s-a întâmplat în primii 5 ani și după cinci ani n-ar trebui să fie doar o revizuire intermediară, ci o uh, revizuire profundă, pentru că facem acest lucru uneori, dar nu se întâmplă mare lucru după ce îl facem. Vrem să se facă o revizuire așa cum trebuie după cinci ani, nu să ne jucăm în jurul ei. Trebuie să... Sau sunt doi, trei colegi care au vorbit uh, despre ideea unui singur fond, de fapt, trebuie să vorbim uh, de un singur set de reguli pentru toate fondurile și nu să creăm un singur fond. Dar, cum spuneam, numai două, trei persoane au vorbit despre acest lucru și asta au spus în contribuțiile domnilor lor. Mă bucur că Jan Olbrich ne-a, ne adus aminte de cele cinci scenarii din documentul de reflexie și patru dintre ele uh, taie finanțarea pentru politica de coeziune și se mai pus problema de a avea întâi finanțare și după aia uh, fond sau întâi fond și după aia proiecte. Cum spunea Ian, în octombrie se adoptă o rezoluție politică generală, deci în acest raport uh, din proprie inițiativă poate vom încerca să rezolvăm o serie din dilemele pe care le-am adus în discuție. Poate putem face acest lucru în acest aviz. Sunt multe lucruri cu care putem fi de acord, avem nevoie de o politică regională puternică, chiar și după Brexit, cum spunea un coleg, uh, E important uneori să le aducem aminte oamenilor ce înseamnă Europa, ce ar arăta Europa dacă n-ar exista politica de coeziune. E o manieră foarte bună de a îi aborda pe cei care sunt sceptici în privința acestei politici. Uh, avizul e scurt, suntem limitați de numărul de cuvinte pe care îl putem folosi în aviz, dar avem multe de spus. Sunt multe opinii exprimate aici și trebuie să le includem în raportul nostru și, cum spuneam la început, aștept amendamentele de la colegi astfel încât raportul nostru să fie puternic. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc că termenul pentru amendamente este 4 septembrie și ultimul mesaj din această dimineață, doamnă Bres, am fost informat că este ziua dumneavoastră. Vă felicităm, vă urăm la mulți ani și vă, uh, toată Comisia Regii vă urează la mulți ani. Mulțumesc foarte mult. Uh, se încheie sesiunea de dimineață în felul acesta. Mulțumesc.